Good day, everyone. Good day. Welcome to this ordinary session of the Libre Committee. Thank you for being Bună dimineața tuturor. Bine ați venit la ședința noastră. Haideți să începem mai întâi prin adoptarea ordinii de zi. În principiu, ar trebui să știți că audierea care a fost prevăzută în această după amiază a fost amânată. Până pe data de 7. Aș vrea să știu dacă sunt obiecții. Nu sunt. Bun. Acum, anunțul din partea președintelui. În ceea ce privește regimul lingvistic. Interpretarea nu este disponibilă în toate limbile. Daneza nu va fi disponibilă, estoniana, croația, malteza și estona. Bun, mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră și acum aș vrea să obțin acordul dumneavoastră în ceea ce privește recomandările coordonatorilor. solicitările Comisiei și Consiliului în ce privește implementarea strategiei în favoarea romilor, noi am hotărât să înaintăm două întrebări. Două întrebări Deci, două întrebări orale cu proiect de rezoluție în ceea ce privește de asemenea și i justiție 2014-2018. Coordonatorii au aprobat această uh, solicitare comună din partea jurii și a LIBE și în principiu acest lucru va apărea pe 11 octombrie, ideea fiind să avem o dezbatere în cea de-a doua plenară din octombrie. Acum, în ceea ce privește procesul verbal al ședinței precedente, în principiu, dacă nu sunt obiecții, atunci îl considerăm a fi adoptat la finalul acestei ședințe. Acum, ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi, stadiul negocierilor interinstituționale privind procedurile legislative. Mai întâi, vom avea cel de-al treilea, cea de-a treia discuție trilaterală comună între Libe și Juri. Da, se aude un ecou. Aș vrea să știu, se mai aude în continuare un ecou, spune domnul președinte? Mă auziți? E bine acum? Bun. Deci astăzi avem cel de-a treia discuție trilaterală referitor la CFM. Negocierile, după cum știți, sunt în curs. Suntem încrezători că în această după-amiază o să reușim să înregistrăm progrese substanțiale în ceea ce privește chestiunea actelor delegate. Ceea ce ar însemna că am putea să deblocăm fondurile referitoare la justiție. După această discuție trilaterală o să informez președintele Parlamentului European pe domnul Schulz despre felul în care evoluează aceste dosare în domeniul justiției. Însă, acum, doamna Macovei, ca și raportor, ne va prezenta stadiul negocierilor în ceea ce privește directiva referitoare la confiscări. Doamna Macovei, aveți cuvântul, vă rog. <clears throat> Thank you, President. Uh, since the vote, uh, in... Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că ca urmare a votului din Comisia Libe am primit un mandat de negociere foarte puternic. Am uh, discutat cu președinția lituanei și cu uh, Comisia Europeană. Am reușit deja să avem patru întâlniri la nivel politic uh, și am plănuit deja și următor, următoarea discuție trilaterală cu caracter politic ce va avea loc în această lună au avut loc și discuții de natură tehnică, iar problemele care în continuare nu sunt rezolvate se referă la chestiunile cele mai importante, cum ar fi confiscarea extinsă și asta înseamnă confiscarea în anumite circumstanțe și nu ca urmare a unei acuzații, ca unei inculpări și uh, confiscarea a unei, uh, bunurilor unei părți terțe. Evident, am discutat foarte mult și aseară pe această temă, dar vom continua să discutăm cu Comisia aceste trei articole. Noi sperăm și ne dorim să finalizăm acest lucru și să ajungem la un compromis acceptabil înainte la de finalul anului acesta, până la finalul uh, actualei președinții. Și acum aș dori să mulțumesc doamnei Borsellino și lui Alfano pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în calitate de raportor din umbră. Uh, mai avem în continuare probleme pe anumite chestiuni cu poziția Consiliului. Dorește cineva să intervină? Dorește vreo altă instituție să discute, să intervină pe tema aceasta a confiscărilor acoperită de doamna Macovei? Nu? Bun. Dacă nu, trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, și anume punctul 5, informare din partea președinției Consiliului și a Comisiei cu privire la posibila schimbare a sediului CEPOL și vom vedea acum care sunt discuțiile care este etapa actuală a discuțiilor pe această temă și procedura legislativă viitoare. E vorba de o situație care stă în felul următor. În ceea ce privește activitățile de formare, care acum se află în Regatul Unit. În principiu, ar trebui ca site-ul din Brand Hill să fie închis până în 2014. Dar, deocamdată, Cepol nu a primit o alternativă, o altă locație. Ideea propusă de comisie este să avem o contopire între CEPOL și Europol, însă această propunere a fost refuzată de către o largă majoritate a grupurilor politice și, evident, și de mare parte din statele membre. Deci, Consiliul informal din iunie, sub președinția Lituaniei, a invitat statele membre interesate să înainteze solicitări, aplicații pentru a găzdui CEPOL. Și astfel, șapte state membre au înaintat o astfel de solicitare. Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, la Roma, țările de jos, la Haga, Spania, la Avila și pe data de 8 octombrie Consiliul a adoptat o poziție preliminară cu, pentru un sediu perman, temporar al CEPOL uh, la Budapesta, în Ungaria. Dar, având în vedere că CEPOL este supus cu o procedură de uh, codecizie, textul actual, și anume articolul 4 din decizia Consiliului luată în 2005, E bine, prevede că o schimbare a unui sediului ar trebui să implice și o modificare a actului legislativ, având în vedere tratatul de la Lisabona, pentru că asta e codecizia. Deci avem un cuvânt de spus. Avem posibilitatea să uh, ne dăm cu părerea noi, cei din Parlamentul European, pentru că nu se poate la Consiliu să facă această, să ia această decizie de unii singuri. Și noi trebuie să participăm la această discuție și, eventual, dacă e cazul, să modificăm această poziție a Consiliului sau să fim de acord cu ea. Și acum vom avea o prezentare din partea președinției uh, și apoi o prezentare din partea Comisiei, după care membrii vor avea ocazia să se exprime pe această temă, cei care doresc să contribuie la această discuție pe tema acestei propuneri din partea Comisiei. Deci, mai întâi, președinția Lituaniei. Vă rog. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri acestei comisii, dragi participanți. E vorba de un subiect care a fost deja prezentat pe scurt de domnul președinte, așa că n-ar trebui să mai repet ceea ce a fost deja spus în ceea ce privește contextul, circumstanțele care ne-au împins să căutăm o soluție potrivită. Doar un lucru aș vrea să subliniez. În ceea ce privește decizia luată, și anume să se închidă sediul de la Bramshill, Așa că, acum, ca urmare a acestei decizii, noi a trebuit să ne asigurăm că CEPOL, și anume agenția care se ocupă de formarea forțelor polițienești în Europa, ar trebui să fie în continuare operațional. Și, în aceste circunstanțe, să poată beneficia de continuitate și să aibă posibilitatea de a-și desfășura, de a-și continua activitățile. Domnule președinte, ați spus pe bună dreptate că Lituania, ca și președinția actuală, a lansat această procedură prin care s-au solicitat aplicații din partea statelor membre pentru a găsi un sediu provizoriu pentru CEPOL, în cazul în care, într-adevăr, părăsește Regatul Unit și pe durata Consiliului Informal din iulie din Vilnius anul acesta s-a făcut această procedură și statele membre au înaintat astfel de aplicații și au fost invitate deci să înainteze informații în ceea ce privește complementare în ceea ce privește accesibilitatea, localizarea, tipul de privilegii și uh, posibilitățile de resurse umane, facilități de școlarizare pentru personal, pentru copii precum și indicații în ceea ce privește data în care respectivul sediu provizoriu ar fi pe deplin disponibil. Și aceste criterii oglindesc abordarea fixată în, uh, în abordarea comună în ceea ce privește felul în care organizăm agențiile europene. E un document al Comisiei. În momentul în care am uh, dorit să alegem procedura aceasta de selecție, intenția noastră era să avem mai întâi transparență și să ne bizuim pe practicile precedente în astfel de situații asemănătoare. Ceea ce s-a făcut de mai multe ori în trecut. Să analizăm experiența din trecut. Ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Luxemburg pe durata Consiliului Justiție și Afaceri Interne era de fapt definirea unui acord, unei abordări comune din partea ministrilor. Însă pașii următori care trebuie să fie făcuți necesită o, un act legislativ care este necesar pentru a fi în măsură să modificăm în mod oficial sediul CEPOL, având în vedere că articolul 4 al deciziei spune în mod clar și explicit sediul CEPOL deocamdată este fixat în Bramshill, Regatul Unit. Există două posibilități, două opțiuni. Prima, dacă Comisia prezintă o propunere pentru un nou sediu, pentru o nouă decizie CEPOL în viitorul apropiat, așa cum a fost invitată să facă uh, în Consiliul din iunie, în care ministrii în general au respins uh, acest lucru, lucru uh, schimbarea acestui sediu, care corespunde de fapt cu punctul de vedere al Comisiei Libe. Atunci modificarea sediului ar putea fi parte dintr-o astfel de, ar face parte dintr-o astfel de decizie și ar putea fi adoptată înainte de finalul anului 2014. E, ar fi bine să subliniem aici că suntem oarecum presați și de ciclul uh, politic obișnuit al vieții noastre la nivel european, având în vedere alegerile europene care se profilează la orizont. Deci va trebui să acționăm un pic mai repede decât am fi făcut-o. Acum, dacă Comisia nu va prezenta o astfel de propunere, având în vedere poziția sa, noi avem în continuare o altă posibilitate, avem o a doua opțiune la dispoziție ar trebui ca modificarea sediului să se facă pe baza unei inițiative din partea cel puțin o pătrime din statele membre. Deocamdată avem șapte state membre și în conformitate cu articolul 76 sub paragraful 2 din tratatul de funcționare al UE, acest lucru se poate face. Dar, având în vedere presiunile de timp, președinția a hotărât să înceapă deja pregătirile încă de pe acum, în așa fel încât să permitem prezentarea și adoptarea uh, acestei decizii în, prin codecizie înainte de finalul anului 2014, de asemenea ținând seama, așa cum spuneam, și de faptul că vor fi alegerile europene curând, care în principiu vor începe prin aprilie anul viitor. Ceea ce înseamnă că avem nevoie de un acord rapid, o decizie rapidă și doar acolo, doar atunci când interesul nostru va fi unul armonizat, și anume CEPOL să fie operațional în continuare, și să nu plasăm personalul angajat acolo într-o situație de incertitudine. E bine, atunci, următorii pași ar trebui să ne permită să cooperăm noi la președinție cu Parlamentul European și să ne asigurăm că avem acele amendamente legislative, modificări legislative necesare și asta în, uh, la timp. Domnul președinte, aș vrea să știu eventual din partea comisiei, domnul Pribe, dacă doriți să interveniți. Sau da, a, și apoi o discuție cu membrii. Mulțumesc, domnule președinte. Last week's uh, Justice and Home Affairs Council made it clear that its proposal on a new flip... E vorba de o propunere noul cadru legislativ care a fost înaintată și avem un temei juridic pentru actuala just, uh, discuție. Comisia a notat de discuțiile între miniștrii care au ajuns la un acord politic în ceea ce privește deplasarea sediului CEPOL, dar bazându-se pe o procedură neobișnuită. Evident, acest lucru e o consecință a anunțului făcut de Regatul Unit și anume că sediul din Branskill se va închide pe viitor. Aș dori să amintesc faptul că sfera de acoperire a propunerii noastre CEPOL este să rezolvăm această dificultate și să menținem uh, programele de formare a forțelor polițienești în Europa. Și e nevoie de o interacțiune între CEPOL și celelalte agenții. Iar în acest context, în scopul de a avea o abordare cât mai eficientă din punct de vedere al costurilor, am, ne-am gândit că trebuie să facem o propunere de regulament și am propus această contopire între CEPOL și Europol. Dorința noastră era să avem uh, niște uh, economii și să avem un grad de eficiență sporit și asta ca urmare a recomandărilor ce au fost făcute în abordarea comună pe tema agențiilor descentralizate, adoptată această abordare de toate instituțiile. De aceea, poziția adoptată de către Consiliu pentru a trata separat această chestiune a sediului CEPOL e o procedură, e o modalitate din punct de vedere politic și tehnic ce poate fi pusă sub semnul întrebării și noi ne-am exprimat atât în fața Parlamentului cât și în fața Consiliului în ceea ce privește această idee de contopire a CEPOL și CEPOL, Europol și CEPOL. Au existat uh, suficiente uh, a existat suficient sprijin din partea câtorva membri din partea Parlamentului European și din partea anumitor state membre la Consiliu. Dar mai trebuie să mai analizăm diferitele aspecte ale propunerii noastre, mai ales într-un cadru de uh, juridic. Trebuie să vedem un context mai larg a felului în care operăm o reformă. Și, în acest sens, trebuie să analizăm chestiunile specifice ale CEPOL și ale sediului. Și ar fi bine să găsim o soluție care ne, să ne permită să avem o raționalizare a costurilor și o spărire a eficienței. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Am înțeles că, în calitate de raportor pentru combinarea Europol-Cepol, domnul Diaz de Mera dorește să intervină. Domnule Diaz de Mera, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc pentru început eh, să îmi exprim respectul față de președinția Consiliului. Criticile pe care le veți asculta în continuare nu se referă, nu sunt aduse la adresa președinției Consiliului, ci la adresa Consiliului. Domnule președinte, eu resping explicațiile pe care astăzi ni le-a prezentat președinția lituaniană. Resping atât fondul cât și forma acestora. Le resping pentru că nu și-au locul acum. Aceste explicații ar fi trebuit să fie prezentate înainte Comisiei Libere, înainte de ziua, de data de 8. Le resping în plus pentru că urmăresc un interes ascuns. Uh, în uh, ceea ce privește tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolele care ne vizează. Resping aceste explicații pentru că sunt nejustificate, nu sunt complete. Resping de asemenea abordarea comisiei. Nu s-a aplicat în mod corect articolul cu numărul 70, uh, cu numărul 76 din funcționarea Uniunii Europene pentru a aplica cum trebuie articolul 76, acesta ar fi trebuit aplicat înainte de data de 8, nu acum. Nu s-a aplicat corect articolul 294, um, articol care vorbește de echitatea legislativă. Cu toții știm și eu că Lisabona este frumoasa capitală a țării noastre vecine, Portugalia, dar Lisabona este mult mai mult de atât. Este tratatul care conferă putere. Putere! Ne-a făcut să înțelegem Consiliul acum. Nu știți atunci ce înseamnă, de fapt, tratatul de la Lisabona sau încercați să-l ignorați. Resping metoda dumneavoastră, domnule președinte lansează o invitație fără a conta pe, pe noi, pe Parlament, fără a mă informa pe mine, raportorul competent, totul lipsit de transparență. După acea solicitare, după cum spunea și dumneavoastră, domnule președinte, se prezintă șapte propuneri, dar noi, nouă, aici, ni s-a prezentat doar una. Parlamentul nu s-a pronunțat referitor la cele șapte propuneri. Uh, nu s-a pronunțat uh, referitor la iubitul meu oraș Avila, nu s-a pronunțat nici în ceea ce privește Roma sau Haga. Parlamentul nu s-a pronunțat nici asupra orașului Tamper, nici asupra Buda, orașului Budapest, nici asupra celorlalte nu s-a pronunțat, celorlalte orașe nu s-a pronunțat Parlamentul. Și Parlamentul trebuie să se pronunțe în cunoștință de cauză. Candidații au prezentat propunerile lor, am văzut aceste propuneri și mi-e rușine să, să spun, dar uh, e sincer rușinoasă situația. Nu voi spune mai multe, dar nici nu am să uh, mă limitez. Momentul de glorie a venit uh, pe data de 8 la Luxemburg. S-a recurs la un mecanism de vot uh, mecanism care, după cum tocmai a afirmat Comisia Europeană, este unul îndoielnic. Procedura prezintă un viciu încă de la început și, și din punct de vedere politic, pentru că Parlamentul e o cameră politică, foarte politică. Dacă procedura e greșită, bineînțeles că rezultatul este și el incorrect. În plus, uh, din punct de vedere obiectiv, foarte obiectiv, am și eu uh, propunerea mea. Acum vin aici să ne informeze referitor la niște fapte consumate pentru a conferi acestui proces uh, legitimitate. Proces care însă e lipsit de orice legitimitate. Nu, domnule președinte, Parlamentul dorește transparență, dorește publicitate, dorește participarea în temeiul codeciziei, participarea conferită de Tratatul de la Lisabona și dorește să se pronunțe în cunoștință de cauză referitor la fiecare din sediile propuse. Alibiul provizionalității este o greșeală pentru a consolida această decizie. Voi spune în cele din urmă în ce constă de fapt această greșeală. Nu există de fapt urgență. Iată de ce felul în care s-a procedat nu este justificat. Resping, prin urmare, domnule președinte, de trei ori resping și revindic rolul pe care tratatul de la Lisabona l-a conferit uh, Parlamentului European. Mulțumesc, domnul președinte. Dorește cineva să intervină? Văd că doamna Mathieu. Alors, après avoir entendu... Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat um, ce a avut de spus Comisia Europeană și uh, cel mai surzi sunt cei care nu vor să audă. Este clar că Consiliul refuză fuziunea. Și ați auzit aici că aproape toate grupurile politice la Comisia Libe refuză de asemenea și Libe este singura comisie competentă pentru a decide în Parlament dacă dorim sau nu fuzionarea Europolului cu Cepolul. alte comisii și-au dat cu părerea, dar alte comisii nu sunt competente pentru a transmite un aviz dacă doresc fuziunea celor două agenții. Deci, cred că trebuie să vă scoateți din cap ideea fuzionării celor două agenții. Doresc să mulțumesc președinției lituaniene, care măcar a avut inițiativa responsabilă um, de a nu se mai ascunde de a, de a face ceva, de a lua problema și de a o rezolva cumva, um, pentru că Regatul Unit nu mai dorește să mențină agenția de la Bramshim și deci CEPOL-ul nu mai are sediu, deci trebuie să facem ceva pentru a rezolva problema și președinția lituaniană a scos acest raport din, din uh, sertar și l-a pus în discuție. Uh, Înțeleg, Augustin, că procedura e, e, e ciudată, dar trebuie cumva să ieșim din impas. Știu, domnule președinte, că pe 27 noiembrie va avea loc uh, o audiere în legătură cu formarea forțelor de poliție și aș dori ca uh, țările candidate să vină să ne prezinte dosarul lor, uh, candidatura lor, cu ocazia acestei audieri. De ce? nu ar prezenta fiecare în 5-10 minute pe 27 noiembrie candidatura, propunerea sa. Deci să vină Ungaria, Spania, Grecia și așa mai departe și atunci colegii din Comisia Libe din Parlamentul European își pot face o idee um, cu, în legătură cu propunerea, avantajele și dezavantajele um, propunerii fiecărui stat membru care dorește să fie gazda acestui sediu. Cred că ar fi o idee foarte bună să se facă asta. Nu știu dacă s-a fă, făcut o astfel de audiere la Consiliu, dar cel puțin noi aici la Libe am putea judeca în cunoștință de cauză dacă am invita statele respective. Și mai am o întrebare. Știu că trebuie să se găsească o soluție până la sfârșitul anului 2014, dar aveți o propunere de calendar legislativ pentru că uh, Știți că noi ne oprim lucrările la Paști, așa că aveți o propunere de calendar cum să avansăm cu acest raport? Am notat propunerea dumneavoastră, doresc să vă spun că la ora 14 astăzi va avea loc o ședință a coordonatorilor și cu ocazia acestei ședințe, vă invit să faceți această propunere pentru a discuta între coordonatori oportunitatea ei. Um, pentru, de deci ce trebuie prezentată formal pentru a organiza această audiere cu participarea orașelor sau statelor care au depus candidaturi pentru sediul CEPOL. Domnule Kirchhoff, vă rog. Uh, thank you very much, uh, Chairman. I just to um, just say a word or two, if I Vă mulțumesc, domnule președinte. Doream să spun câteva cuvinte, dacă îmi permiteți. Înainte de toate, după cum știți, um, decizia Regatului Unit față de sediul de la Bramshill a fost o decizie determinată în exclusivitate de considerente financiare. Era inevitabil, prin urmare, ca sediul pentru CEPOL să trebuiască să fie schimbat. Și eu mă număr printre aceia care nu doresc să vadă o fuziune între CEPOL și Europol. Și asta pentru că funcțiile celor două organizații diferă foarte mult, indiferent de ce ar putea hotărâ comisia sau cine hotărăște uh, referitor la funcțiile CEPOL în viitor. Eu uh, aș avea o, o părere diferită în ceea ce privește CEPOL. Cred că trebuie să fim prudenți în ceea ce privește conferirea unor competențe CEPOL-ului atunci când um, agențiile și instituțiile naționale de aplicare a legii sunt destul de implicate deja. Trebuie să avem grijă ca aceste eforturi să nu fie uh, să nu se suprapună și să nu generăm um, neclarități. Existau uh, niște păreri uh, determinate înainte în ceea ce privește schimbarea sediului. Părerea noastră era că eram în favoarea țărilor de jos. Acum însă ne aflăm în situația în care s-a um, numit o, um, un sediu specific, iar noi, acum, în temeiul competențelor noastre de codecizie, trebuie să punem întrebări referitor la diferitele propuneri. Uh, domnule președinte, mă întreb ce s-a schimbat. De fapt, eu nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată consultat, poate mă înșel, la, în cadrul Comisiei Live, referitor la sediul vreunei instituții europene. Deciziile respective se iau uh, ținând cont de diversi factori, um, se aleg uh, sedii în diferite state membre pentru a da dovadă de echitate în ceea ce privește Uniunea Europeană. Dacă ni se pare mai atrăgătoare o locație față de alta, oricum decizia s-a luat uh, pe baza unor discuții care vizează o distribuție echitabilă în uh, Uniunea Europeană în ansamblul său. Eu personal nu am obiectiv față de alegerea Budapestei. Mă întreb dacă acum uh, vreo interogare formală din partea acestei comisii reprezintă într-adevăr cea mai bună soluție și uh, dacă Consiliul și Comisia vor fi de acord, e o altă problemă. Nu cred că ar trebui să pierdem prea mult timp asupra acestui punct. Dar cred că Comisia trebuie să înțeleagă când vine cu aceste noi propuneri și această abordare, trebuie să aibă grijă uh, cu această abordare la care are recurs în ceea ce privește alegerea sediului. Vă mulțumesc, domnule Kirchhoff. Acum, doamna Dar, îți cer cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, spune doamna Gal. Voi continua în maghiară. A Bel- és Igazságügyi Bizottságunk ugye sokszor hangsúlyozza. Comisia Libe și Parlamentul au scos în evidență în repetate rânduri că ne opunem fuziunii dintre CEPOL și Europol. De fapt, am subliniat că mizăm pe independența acestor două agenții. În continuare, felul în care putem menține această independență face obiectul unei dezbateri instituționale. Ce trebuie să facem? Trebuie să găsim o poziție comună între Consiliu și Parlament. E o situație foarte interesantă pentru că Parlamentului nu i s-a permis niciodată să hotărească în ceea ce privește sediul instituțiilor europene sau să uh, țină cont uh, de rațiuni economice în ceea ce privește alegerea acestor sedii. Nu cred că avem dreptate să criticăm alegerea Consiliului. Consiliul a procedat uh, cum a procedat și până acum. Hotărârea s-a luat în unanimitate și poate că un rol determinant a jucat uh, calitatea propunerii maghiare. Nu e treaba noastră să punem sub semnul întrebării hotărârea Consiliului uh, în temeiul unor considerente personale. Din această perspectivă, nu cred așadar că ar trebui să uh, punem sub semnul întrebării hotărârea Consiliului. Personal, consider că s-a luat această decizie pentru că uh, Consiliul uh, a considerat propunerea maghiară ca fiind cea mai bună. Trebuie să abordăm această problemă și să încercăm să împăcăm ambele instituții. Tavareș. Domnul Tavares. Salut uh, negocierile și rezultatul acestora, dar am și eu câteva întrebări în calitate de raportor din umbră pentru Europol sau pentru fuziunea Europol-Cepol și în cele din urmă aș dori să fac o observație în calitate de raportor pentru statul de drept și drepturile fundamentale în Ungaria. Trebuie să fac aceste observații având în vedere că această problemă a fost abordată și de reprezentanții guvernului maghiar. Întrebarea mea e următoarea. Având în vedere raportul Europol, unde s-a prezentat pentru prima dată de către Comisie propunerea fuziunii între CEPOL și Europol. Îmi aduc aminte că eu și grupul meu ne-am opus întotdeauna fuziunii fuziune care ar fi uh, mutat sediul Europol la Haga. Deci um, ne aflăm într-o poziție justificată pentru a face această observație. Avem nevoie de o nouă propunere din partea um, Comisiei pentru a hotărâ în ceea ce privește sediul CEPOL. Ce înseamnă asta însă pentru activitatea Comisiei noastre? Pentru că, după părerea mea, ar trebui să votăm în primul rând raportul domnului de Meras, apoi ar trebui trimis acest raport la uh, dialogul tripartit și la negocierile la Consiliu, uh, înainte de a putea hotărâ dacă respingem sau nu fuziunea CEPOL-Europol, trebuie să finalizăm procedura uh, legislativă anterioară pentru a iniția una nouă și am avea nevoie de un raport în acest sens. Aș dori să confirm și în ceea ce privește termenele limită, ce considerați, domnule președinte, că putem face dacă putem, într-adevăr, să respectăm termenul limită stabilit pentru finele anului 2013, termen limită pe care ar dori să-l respectăm, uh, ar dori Consiliul să respectăm. Da? Vă rog? Ați depășit timpul alocat și avem uh, mai târziu un vot. Vă rog, uh, dacă, dacă vă rog să fiți succinți și să, să vă grăbiți un pic ca să ne încadrăm în timp. Da, nicio problemă, domnule președinte. Foarte pe scurt, în ceea ce privește poziția mea ca raportor pentru drepturile fundamentale în Ungaria. Vreau să subliniez foarte clar. Nu numai că nu mă opun uh, alegerii orașului Budapesta ca sediu pentru CEPOL, salut această alegere cu condiția ca problemele importante pentru Parlament, probleme prioritare precum drepturile fundamentale, statul de drept, să fie luate în calcul. Um, dorim ca Parlamentul să fie consecvent în uh, ceea ce privește propria poziție, mai ales dacă e să avem competențe de codecizie asupra acestui noi dos- nou dosar. Și sper că dosarul ne va duce ne va ajuta să rezolvăm cât se poate de grabnic problemele pe care le-am identificat în Ungaria în temeiul articolului 2. Cam atât uh, ce aveam de spus. În calitate de raportor din umbră, pe un dosar care nu există, dosarul CEPOL, doresc să spun și eu câteva cuvinte. Pe de o parte, mulțumesc Consiliului pentru că a luat această decizie informală. Cred că Comisia știe care este poziția Comisiei Libe în legătură cu funcționarea Europolului cu Cepolul și am tot cerut Comisiei să facă altă propunere, știind că Cepolul trebuie să se mute de la Bramshill și trebuie să se găsească un nou sediu, dar în același timp să se și finalizeze discuția în legătură cu viitorul Cepolului. De aceea, cred că este foarte important faptul că Comisia a avansat și trebuie să încheiem acest proces într-un fel sau altul înainte de sfârșitul mandatului nostru. E foarte important acest lucru pentru noi. Nu doresc să intru în detalii uh, și în argumentele împotriva fuziunii, pentru că le-am enunțat deja de mai multe ori aici la Parlament, în Comisia Libe. Doresc doar să spun că dacă discutăm diferitele aspecte ale acestei mutări și găsim un nou sediu, Trebuie să ținem cont, pe de o parte, în ce măsură acest nou sediu poate să asigure independența cepolului, care pentru noi este foarte importantă, și, pe de altă parte, la instituțiile europene s-a luat o decizie ca dacă căutăm noi sedii pentru instituții, să se dea prioritate noilor state membre. Și din câte știu eu, în această situație, Ungaria este singura țară și Budapesta singurul oraș propus de un nou stat membru. Deci, cred că acesta este un argument în favoarea Ungariei și a Budapestei. Pentru a răspunde unor preocupări ale colegilor în legătură cu um, situația drepturilor omului și a democrației în uh, Ungaria, Sper că până se va muta cepolul, vom avea un alt guvern în Ungaria. În prima jumătate a anului viitor vor avea loc alegerile și suntem siguri că viitorul guvern va avea un comportament mult mai bun în domeniul democrației, statului de drept și al drepturilor omului. Deci acesta nu poate fi un argument. Câteva observații în legătură cu dezbaterea politică. Da, cred că e important să ca ea să nu aibă loc la nivel politic. Nu trebuie să fie neapărat o dezbatere politică, dar ce s-a întâmplat în Parlamentul maghiar în ultimele zile, adică Parlamentul maghiar și Fides a, a cerut reprezentanților opoziției, deci la Parlamentul European, inclusiv uh, mine, pe mine ne-au, ne-au numit trădător dacă nu sprijinim sediul uh, Um, CEPOL, candidatura uh, Budapestei pentru sediul CEPOL. Uh, eu cred că nu trebuie să intrăm în astfel de discuții, dar Budapesta ar fi un sediu bun. Întârziem. Domnul Dias de Mera mai are o ultimă observație. Tenemos un voto. Gracias, señor presidente. Una reflexión. Mulțumesc, domnule președinte. Procedura legislativă obișnuită, ordinară și votul din cadrul Consiliului ar fi trebuit să fie supuse unui criteriu, și anume majoritate calificată. De aceea putem încă în continuare discuta felul în care s-a creat acest mecanism de luare de decizie. Mai întâi, e vorba că au fost excluse Irlanda și Grecia, după care Italia și Spania. Și, până la urmă, Finlanda și-a retras candidatura pentru a susține în mod public țările de jos. Așa că procedura aceasta e cel puțin uh, nedrept și am putea spune chiar poate fi pus sub semnul îndoielii. De aceea, domnule președinte, sunt de acord cu cele spuse de Veronique Mathieu. E clar că E nevoie de o participare a Parlamentului European în procesul legislativ. De aceea, domnule președinte, vă rog să considerați data de 27 noiembrie, în așa fel încât candidaturile pe masa de discuție să poată fi luate în considerare. Acum, în ceea ce, în ceea ce privește cele spuse de colegul uh, Timothy Kirchhoff, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu doresc contopirea, nu refuz această contopire între două agenții am prezentat 120, peste 120 de propuneri de amendament față de acest text. Deci e clar că ne îndreptăm în aceeași direcție fără nicio îndoială. Evident că trebuie să studiem toate propunerile de sediu, așa cum a spus Veronic, dar cu toate acestea nu împărtășesc ideea aceasta de contopire, pentru că aceasta duce la, la o situație contrară dorinței noastre de excelență și de eficacitate. Nu, nu, nu, nu sunt de acord cu această idee. Iar în ceea ce privește cele spuse de colega noastră, Kinga Gal, eu te respect foarte mult, dar e clar că trebuie să vedem ceea ce spune Parlamentul și să respectăm ceea ce a votat Parlamentul de la A la Z. Cred că Prima parte a intervenției domnului Tavares e o parte de care trebuie să ținem seama pentru că ca și raportor și pentru a încheia un comentariu către doamna Gonț, colega noastră din Ungaria. Kinga, abia am primit. Abia am primit felul în care s-au distribuit agențiile în uh, Uniunea Europeană. Și Ungaria are deja agenții, da? Și pentru a încheia, domnule președinte, aș vrea să mai spun ceva. Argumentul acesta al situației de urgență e un argument fals. Și de ce? Pentru că sediul din Bramshill este împărțit în două. Jumătate e pentru CEPOL și jumătate pentru poliția, poliția Britanică. Și atunci, dacă vă uitați la clădire, ni s-a spus că, de fapt, vânzarea va avea loc pe undeva în primăvara anului 2014. Dar poliția britanică ne-a spus că putem rămâne aici până în 2015. Deci, este evident, nu, că dacă poliția britanică poate rămâne în clădire până în 2015, poate și cepolul, nu? Deci, argumentul acesta de urgență e fals și faptul că trebuie să luăm o hotărâre până la finalul anului 2014. Și mai mult decât atât, ne-am trimis o scrisoare către autoritățile britanice, cerându-le să ne spună exact până când vor dispune de această clădire, până când cepolul poate rămâne în această clădire. Așa că, domnule președinte, acest joc nu face decât să înceapă. Partida aceasta trebuie să continue și trebuie să uh, ne asumăm rolul pe care tratatul de la Lisabona îl acordă Parlamentului European. The proposal by the Mulțumesc. Am auzit propunerea coordonatorului PPE, a doamnei Veronique Mathieu, în legătură cu audiere pe care am putea organiza, uh, la care am putea uh, invita toate orașele candidate. Vom discuta acest lucru între coordonatori. Data de 27 noiembrie a fost propusă. Vom discuta, deci, mai târziu acest subiect. Dar mai avem acum încă un punct de ordine de zi înainte de votul prevăzut pentru 10.30. Dar acum trebuie să discutăm raportul Papa Nicolau și anume gestionarea returnării imigranților. E vorba de aplicarea eficientă a acordurilor și aplicarea concretă a directivei privind returnarea. Deci, iată, avem prevăzut un schimb de opinii Îmi dăm cuvântul domnului raportor Papa Nicolau și apoi altor um, colegi. Domnule Papa Nicolau, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport de inițiativă care este discutat acum în comisie după discutarea lui între grupurile policiei, vorba de gestionarea returnării, cooperarea cu țările terțe, aplicarea eficientă a acordurilor și aplicarea concretă directivei privind returnarea. Această propunere a fost făcută de grupul PPE. Când am propus setul inițial, am uh, dorit să abordăm uh, problemele poliției noastre de privind returnarea. Uh, Trebuie să mă explic. Avem un sistem comun de azil european, avem și o abordare europeană comună, să spunem așa, în sistemul de gestionare a frontierelor. Și după părerea noastră, pentru ca aceste sisteme să fie eficiente, trebuie să existe o politică generală de gestionare a migrațiilor și dacă statele membre ar coopera mai bine pe baza unui indicator calitativ și cantitativ, am putea avea acest lucru. Să fie clar de la început. Când vorbim despre returnarea persoanelor, nu ne referim la solicitanții de azil care ar fi în pericol dacă s-ar întoarce în țara lor de origine. Deci acest lucru trebuie să fie clar de la început. Am spunem că dorim o politică a migrației și, o politică de return- și politica de returnare este un factor foarte important, crucial în acest cadru. Deci e vorba de migranții economici, care, după ce au epuizat toate mijloacele legale pe care le oferă sistemul de azil și procedurile noastre europene, deci după ce li s-a refuzat cederea în Uniunea Europeană în toate modurile, pentru că nu au dreptul la asta, trebuie să, în țările, să se întoarcă în țările lor, respectându-li se drepturile fundamentale cu sprijinul autorităților europene și naționale chestiunea este complicată și e nevoie de abordare la mai multe niveluri. Și atitudinea mea a fost foarte pozitivă în legătură cu compromisul, uh, în legătură cu acest titlu, inclusiv, deși am uh, acceptat includerea directivei privind returnarea și sper că în negocierile cu toate grupurile politice vom ajunge la concluzii comune. Știu că avem diferențe politice în legătură cu acest subiect uh, sensibil dar cred că trebuie să avem un plan comun privind returnarea, o abordare comună în politica gestionării returnărilor pe, și să contribuim astfel la dezbaterea interinstituțională din această perioadă. Pentru că deocamdată avem uh, doar o abordare parțială pe teren și deci abor, um, acționăm în mod foarte fragmentat, dar ne confruntăm cu probleme grave legate de vecinătate, mai ales în sud și sud-est, și lipsesc datele necesare pentru a evalua eficiența politicilor de returnare și lipsește coordonarea um, între diferitele departamente la Comisie și între Comisie și Parlament. Dacă evaluăm comunicările Comisiei din 2011 privind um, acordurile uh, Uh, privind returnarea, s-a observat atunci că lipsesc informațiile, lipsesc datele. Deci acest raport uh, este discutat într-un moment crucial, la sfârșitul mandatului parlamentar, dar și la sfârșitul uh, mandatului Comisiei și la sfârșitul programului de la Stockholm și înainte de adoptarea noului program multianual privind libertatea, securitatea și justiția. Și va fi prezentat înainte ca Comisia să-și prezintă uh, evaluarea privind directiva returnării și va fi votat puțin după. Deci cred că contribuția Parlamentului European poate și va fi foarte importantă. Dar avem și tragedia de la Lampedusa și accidentul din Grecia de luna trecută, când 75 de migranți au fost salvați pe mare de autoritățile greci. grecești. Și asta arată cât de uh, intensă este presiunea pe care o suferă anumite țări, um, un flux foarte ridicat de migranți în zona Mării Mediterane, care vin din țările din sudul uh, continentului. Iată, acestea au, au fost uh, observațiile mele introductive, dar sunt deschis propunerilor și ideilor raportorilor din umbră, cărora le mulțumesc anticipat, precum și tuturor colegilor din celelalte grupuri politice. Vom discuta împreună ideile și propunerile lor în următoarele săptămâni. Doresc să spun următoarele lucruri. Principiul Ehm, nereturnării la frontieră trebuie respectat. Nu există niciun dubiu că drepturile fundamentale sunt foarte importante pentru noi toți și toate statele membre trebuie să respecte, respecte obligațiile internaționale în aplicarea drepturilor eh, omului, în aplicarea acordurilor bilaterale și avem nevoie de mai multe informații în legătură cu aplicarea acordurilor de, rea, ehm, de readmitere europene și bilaterale. Avem nevoie de mai multe informații legătură cu acestea și Parlamentul cere și astăzi și trebuie să obțină aceste date. Acest lucru este extrem de important pentru noi și doresc un răspuns din partea Comisiei în legătură cu acest aspect. Apoi există acordurile bilaterale care nu sunt la dispoziția noastră și dacă am avea aceste date, acest lucru ne-ar ajuta mult să evaluăm, să înțelegem ce funcționează și ce nu funcționează, dar avem indicații că acordurile bilaterale de multe ori nu sunt aplicate cum trebuie. Același lucru este valabil și în cazul acordurilor de nivel, la nivel european cu țări terțe, cum avem un acord cu Pakistanul. Deci, acordul dintre UE și Pakistan. Și doresc să cer de asemenea Comisiei aceste date și um, un raport în legătură cu modul în care se aplică acordurile de readmitere semnate de Uniune cu țări terțe. Acest lucru este foarte important. Aș dori, nu știu exact care este situația și în ce măsură cunoaștem cifrele totale, dar e important, sunt, e important să le avem la discuție pentru a vedea încotro ne îndreptăm. Apoi, politica externă europeană trebuie să fie mai implicată în gestionarea returnărilor. Um, acordurile cu țări trebuie să fie uh, prioritățile noastre și trebuie să existe mai multă cooperare între Serviciul pentru Acțiune Externă și, și DG Home Um, avem și un aviz de la DEVE la acest raport, deci cu siguranță Comisia DEVE va menționa această prioritate. Dar e foarte important să discutăm aceste lucruri nu doar cu doamna comisar Malmström, dar și cu Catherine Ashton și probabil și cu domnul Van Rompuy. Sau mm, pe, cu urmașul lui. Și trebuie întotdeauna să dăm preferință plecărilor voluntare Trebuie să identificăm uh, bunele practici în acest domeniu. Știm că a existat un fond pentru asta până în 2013. Există o acțiune foarte importantă din partea statelor membre. Recunoaștem faptul că există probleme, dar revenirea voluntară în țările de origine este crucială în cadrul acestei uh, strategii de gestionare a returnării și trebuie să ne evaluăm cooperarea cu țările terțe. Pentru asta trebuie să facem față cauzelor migrației ilegale, probleme um, imigranților legali, problemelor legate de traficul de ființe umane, să evaluăm rolul și obligațiile țărilor terțe, mai ales al țărilor de tranzit. Trebuie să ne consolidăm măsurile și acțiunile împotriva traficanților prinși în Uniunea Europeană și, în același timp, Serviciul Acțiune Externă trebuie și el să lupte împotriva traficului de ființe umane ca prioritate, să ceară, să insiste ca în țările de origine și de tranzit uh, să existe acțiuni preventive prin uh, măs anumite măsuri și programe bilaterale. Cooperarea nu începe și nu se termină Um, la aplicarea în momentul returnării. Procesul trebuie să fie continuu și Uniunea Europeană dă fonduri țărilor terțe pentru a-și îmbunătăți infrastructura și e, e, avizul Comisiei DEVE în acest sens este important și aceste țări uh, trebuie să facă eforturi pentru a respecta obligațiile. Deci, dragi colegi, în încheiere putem spune că nu ne place să returnăm oamenii, am preferat să nu returnăm pe nimeni. Putem să căutăm modalități de a păstra pe toată lumea aici în Uniunea Europeană. Deci, nu e, e nevoie de o politică a migrației mai eficientă. Nu putem accepta încălcarea drepturilor fundamentale, dar nimeni nu poate să spună că nu avem dreptul să returnăm uh, un migrant ilegal care a epuizat toate posibilitățile legale și abuzează de sistem. Dacă se abuzează de sistem, în anumite cazuri, în anumite state membre, trebuie să facem ceva țară terță primește ajutor pentru dezvoltare și, în, uh, și trebuie să-și respecte în consecință obligațiile. Nimeni nu spune că sistemul poate fi perfect, dar există posibilități de îmbunătățire. Um, țări vecine primesc fonduri pentru a gestiona fondurile de persoane în tranzit. Um, trec prin aceste țări sute de ani. Vă rog încă un minut, domnule președinte. Traficanții acționează în aceste țări în mod organizat, dar nu sunt pedepsiți. Trebuie să acționăm, trebuie să impunem sancțiuni acestor țări mai ales dacă aceste cazuri sunt foarte vizibile. Și în același timp, unii spun că nu putem avea uh, un program de uh, întoarcere voluntară la nivel european. Știți care este punctul meu de vedere în legătură cu acest lucru. De multe ori am spus că avem nevoie de așa ceva. pentru, um, trebuie să se repartizeze uh, imigranții, pentru că dacă nu vor fi blocați în prima țară UE în care intră, uh, dar aceste țări nu vor avea capacități pentru a-i uh, primi pe toți dacă nu avem relocare și returnare. dacă se tot aplică regulile eh, care nu permit uh, libera circulație acestor persoane în alte țări. Deci dacă lăsăm situația așa cum este pe termen lung, vă puteți închipui care vor fi consecințele cu care se vor confrunta eh, țările care suportă presiunile migratorii cele mai acute. Deja se confruntă cu, acele, cu aceste probleme. Argumentele împotriva returnării sunt, politi- sunt principii politice deci, în încheiere, domnule președinte, există multă ineficiență în sistem, în modul în care abordăm politica noastră de returnare. Avem nevoie de abordare mai europeană, mai coordonată, mai eficientă și, prin acest raport, toate grupurile împreună pot aborda lucruri importante cu care suntem cu toții de acord nu dorim uh, ca aceste discuții să nu ducă la nimic. Este important ca acest raport să contribuie la rezolvarea problemelor. Dorim să contribuim astfel la politica europeană privind returnarea și sper că vom găsi un teren comun de acord și acum voi asculta cu atenție pe raportorii din urmă, Vom coopera cu toții, vă rămân la dispoziție astăzi și în următoarele săptămâni pentru a găsi uh, un teren comun de înțelegere și propuneri comune privind gestionarea uh, politicii de returnare. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamnule Papa Nicolau. Be part of the discussion, please raise hand. Acum, dacă doriți să participați la această discuție, vă rog, ridicați mâinile, domnul Iacolino, să notăm cine dorește să intervină. Încă trei persoane, bun. Dar repede, în două minute, pentru că la 10 jumate votăm și avem un vot. Și eventual trebuie să mai avem timp și pentru comisie și eventual președinție să intervină. Nu uitați, la 10 jumate, dacă întârziem cu votul, s-ar putea să avem probleme, vă rog. Am să încerc, domnule președinte, dar Uh, având în vedere că vorbim despre gestiunea returnărilor, e clar că discutăm despre un subiect de actualitate, cel puțin pentru anumite state membre. Dacă îmi permiteți un minut, m-aș întoarce la titlul exact al acestui raport de inițiativă, pentru că am notat faptul că va trebui să discutăm despre cooperarea cu țările terțe, cu acordul de readmisie și, cu și despre directiva retur. Deci e clar că avem o gamă largă de subiecte de abordat. Cred că vom avea o muncă de definire și în abordarea noastră va trebui să definim lucrurile pentru a ști exact despre ce discutăm. Această dimensiune multiplă este importantă pentru că intervine și chestiunea financiară. De ce? Pentru că în momentul de față discutăm despre fondul azil și imigrație și domnul Papa Nicolau știe foarte bine acest lucru. Deci trebuie să menținem ideea aceasta că abordarea Parlamentului este clar susținută pe acest subiect și în ceea ce privește imigrația avem o prioritate în materie de finanțare pentru returnare. Apoi, activități în ceea ce privește uh, sprijin financiar pentru activitățile referi, referitoare la perioade de detenție și toate aceste dimensiuni financiară și uh, legislativă trebuie luate în considerare. Acum, în ceea ce privește acordurile de readmitere cu țările terțe, uh, Uh, câteva elemente de apreciere pe care în principiu le regăsim în uh, cele spuse de domnul Papa Nicolau Adinauri. Mai întâi, cred că trebuie să fim foarte clari și să continuăm să denunțăm aceste divergențe care există în aplicarea concretă a acestor acorduri de readmitere în Uniunea Europeană între statele membre. Armite state membre preferă acordurile bilaterale pe care le aveau înainte de intrarea în vigoare a acordului de readmitere la nivel comunitar și trebuie să denunțăm și caracterul destul de opac al acestor acorduri bilaterale sau acorduri încheiate de Uniunea Europeană pentru readmitere. Ne este greu să obținem informații, ne este greu să înțelegem aceste informații, să le utilizăm și nu știm exact cum se aplică aceste acorduri în Uniune. În al treilea rând, trebuie să punem capăt neajunselor care mai există în materie de respectarea drepturilor omului, pentru că e foarte greu să apreciem consecințele acestor acorduri de readmitere, indiferent că ele sunt bilaterale sau comunitare. Vedem că există o dificultate, poate chiar o imposibilitate de a avea acces la o procedură de azil. Există de asemenea și riscul de uh, readmisie eronată. Deci, ar trebui să avem o atenție deosebită pentru această politică uh, supranumită politica morcovului și a bățului. Uh, în materie de readmisie și mai în general, în ceea ce privește cooperarea noastră cu țările terțe, cred eu că este indispensabil ca această politică de cooperare între Uniunea Europeană și țări terțe, state terțe, să se facă pe picior de egalitate, cu termeni clar, echilibrat și să nu mai existe această condiționalitate. Pe de o parte, o politică de readmisie eficientă, într-o strategie mai globală și, pe de altă parte, amenințarea cu sancțiuni în caz de nouă necooperare. Al doilea aspect în ceea ce privește aplicarea concretă a directivei retur. Notez că, în prealabil, Comisia trebuia să publice la jumătatea lunii decembrie primul raport de monitorizare în ceea ce privește aplicarea directivei retur. Probabil că nu o să avem elemente concrete înainte de publicarea acestui raport și nici înainte de depunerea amendamentelor în Comisia Libe, așa că ar fi interesant să ne dea Comisia câteva piste de gândire în ceea ce privește constatările pe care le-a făcut în următorul raport de monitorizare, în așa fel încât să știm în ce direcție ne îndreptăm. Acum, pentru a încheia, domnule președinte, pentru a, referitor la aplicarea concretă a acestei directive retur, există câteva prevederi care trebuie să fie clar aplicate, corect, mai ales perioada de detenție, pentru că există cazuri numume, numeroase în care ne-am dat seama că perioada aceasta de detenție nu era o măsură de ultim resort Uh, ba din potrivă. Așa că, iată, ne-a mai rămas foarte mult de muncă, mai ales în ceea ce privește repercusiunile financiare, pentru a putea analiza și pentru a putea rezolva toate aceste probleme pe pont. Doamna Romero Lopez, vă rog frumos. Vă rog frumos, în două minute, da? În două minute, da? Mulțumesc, domnule președinte. Alți colegi au avut 15 minute, așa că discutăm aici despre lucruri importante, nu? Păi tocmai, eu v-am cerut de la bun început, v-am rugat frumos, da? Pentru că avem un vot, avem un vot. Uh, haideți să ținem seama și de asta. Da, domnule președinte, asta trebuie un echilibru între diferitele grupuri politice. Nu se poate ca unii să aibă 15 minute și la alții să le dați doar 2 sau 4. Nu e echilibrat asta, nu? Da, dar este domnul raportor, nu? E normal. Raportorul, în principiu, trebuie să dispună de mai mult timp decât restul uh, celor colegi care, uh, celorlalți colegi care intervin. Vă rog. Ayuden, ayuden con la gestión de los tiempos. Haideți să ne ajutați să gestionăm mai bine timpul, că altfel nu o să ne descurcăm. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte urgent să ajungem la capătul acestui raport de inițiativă, pentru că această directivă a fost supranumită directiva rușinii, da? Și, efectiv, nu e ca și cum noi am fi împotrivă împotriva faptului că acei imigranți care vin în Uniunea Europeană și care vin într-o situație ilegală să fie uh, returnați în țara lor, pentru că uh, nu se întâmplă întotdeauna așa. Asta nu e problema cu care ne confruntăm, ci problema e că s-ar putea regăsi timp de șase luni de zile în centre nu de reținere, ci de detenție, fără niciun fel de drept fundamental garantat. Situații greu de trăit. Aceasta este adevărul și asta directiva de returnare permite acest lucru, o perioadă de detenție de șase luni și chiar și o confruntare cu forțele polițienești. Pentru ca un ONG să poată să intervină, are nevoie de autorizație administrativă și sunt clar, e clar că sunt multe centre de detenție pe care noi le-am vizitat în Mediterana și ONG-urile n-au acces la acestea se confruntă cu poliția. E vorba de o situație și de, fără niciun fel de stat de drept. Fără niciun fel de drept. Așa că dacă vrem să aplicăm concret directiva de returnare pentru a putea respecta drepturile fundamentale, e nevoie mai întâi de instrumente, de mecanisme, iar diferențele sunt atât de mari. Uitați-vă la situația din Germania, unde poate fi o chestiune de câteva zile, analiză caz la caz, se garantează toate drepturile fundamentale și în alte țări, cum ar fi Spania, durează până la șase luni de zile, exact același caz, nu se poate așa ceva. Deci, trebuie să găsim acele mecanisme pentru a putea garanta drepturile fundamentale și pentru a respecta, pentru a le garanta. Asta ar fi interesant, însă niciodată doamna comisar Malmström nu ne-a furnizat date suficiente, așa cum a spus colega noastră. Nu avem date. Ceea ce avem sunt uh, tot felul de, de, de sute și mii și mii de cetățeni venind din alte țări care acum se află în Europa în situații lamentabile, ca să nu spun mai mult, da? Așa că mă bucur de faptul că se prezintă acest raport inițiativă, însă din nou, aici trebuie să luăm o decizie, o decizie care să ne permită să evităm situația actuală și să nu acționăm așa ă, ca niște cowboy, nu? Nu acționăm ca și cum am fi într-o Europa civilizată. Nu, tratăm ca pe niște sclave acești oameni, îi închidem în niște centre și există de multe ori niște centre care sunt absolut infernale și nu se respectă niciun fel de drept fundamental. Asta s trebuie schimbat și schimbat rapid. Doamna Vergea, da, mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că o să mă supăr și eu, ca de obicei, dar de obicei dați cuvântul raportorilor din umbră câte un purtător de cuvânt pentru fiecare grup de lucru, pentru fiecare grup politic. Cam ciudată metoda astăzi. Aș vrea să mulțumesc raportorului nostru. Eu cred că dacă ar putea să ne și asculte ceea ce spunem, ar fi și mai bine. Domnul Papa Nicolau, vă rog frumos. Domnul Papa Nicolau discutăm despre directivă și despre raportul noastră pe directiva de returnare și noastră sunteți raportor, ne ascultați? Vreau să-i mulțumesc domnului Papa Nicolau pentru această introducere. Nu suntem întotdeauna cu totul și cu totul de acord, dar suntem obișnuiți să lucrăm împreună în comisia asta și în alte comisii, așa că bănuiesc că vom reuși să uh, ajungem la un punct de vedere comun pe un, cel puțin un minim de Uh, aspecte. N-am înțeles prea bine de ce PPE-ul a cerut un raport de inițiativă pe acest subiect, fără să aștepte ca să obținem de la Comisie bilanțul directivei returnare. Așa că sunt de, destul de acord cu doamna Silvie Ghion pentru a spune că ar trebui să existe oarecare articulare între munca pe care o facem noi aici și cea de la comisie, să obținem informații, pentru că dacă comisia face bilanțul la sfârșitul anului, în principiu a recoltat deja, nu a colectat deja informații și date. Cu toate acestea, Știm care este situația în domeniu, știm că există discrepanțe mari în funcție de statele membre și știm că și progresele pe care le permite această directivă retur, pe care și eu prefer să o numesc directiva rușinii, sunt progrese care nu sunt aplicate în toate statele membre. De aceea cred eu că asta ar trebui să devină deja o prioritate. Sunt prea puține progrese în materie de drepturi fundamentale, așa că acele câteva care există trebuie să fie și puse în aplicare concret. Pe de altă parte, avem șansa ca ONU să se fie aplicat asupra acestor chestiuni. Există un raport al raportorului special pentru drepturile omului, care, în mod foarte exhaustiv, uh, analizează această directivă returnare și consecințele acesteia. Deci, acest raport ONU trebuie să fie luat în considerare în acest context, mai ales în ceea ce privește un fapt, și anume că în Uh, detenția nu trebuie să fie soluția în momentul în care vorbim despre imigranți în situație ilegală. Pentru că, din păcate, ceea ce vedem concret e că există din ce în ce mai multe persoane închise și de multe ori e vorba de persoane vulnerabile, femei, copii, chiar și cu minori neînsoțiți, Așa că noi, care în principiu avem o, o viziune nu, a drepturilor omului, ar trebui să punem accentul pe acest aspect. Evident că vom avea și alte ocazii de a discuta acest aspect și vom face și amendamente când vom avea un text, dar un alt element care mie mi se pare important este ceea ce reiese din uh, munca ONU și din munca ONG-urilor din domeniu, reiese faptul că, din păcate, Uniunea Europeană și statele membre, mai mult statele membre decât Uniunea Europeană, uh, au o viziune strict de securitate. Că, în general, doar miniștrii de interne au ceva de spus și se ocupă de aceste subiecte, deși știm cu toții că atâta vreme cât nu vom avea o abordare globală, nu vom fi în măsură să avansăm în domeniu. Și cireașa de pe tort Poate că ar fi uh, momentul să pune, spunem adevărul, să avem cifre exacte, să nu mai povestim că, de fapt, Uniunea Europeană este uh, inundată cu imigranți și... Nu! În ultima vreme, imigranții au dus la o creștere de 2,3% doar, pe când uh, la nivel mondial creșterea e de 30%. Așa că dacă am avea o prioritate echivalentă în ceea ce privește libera circulație a persoanelor, precum o facem cu mărfurile și atunci Uniunea Europeană ar fi într-o situație mai bună și ar fi în măsură să apere niște valori pe care le proclamă în materie de drepturi fundamentale. Domnul Iacolinu, două minute. Domnule președinte, subiectul este unul de actualitate, deosebit de interesant, mai ales în acest moment. Domnul Papa Nicolau a descris fenomenul în mod complet și exhaustiv. Cred eu că trebuie să facem o diferență între gestiunea fluxurilor migratorii care trebuie să fie integrate și oamenii care în principiu au dreptul la o procedură de azil. Și aici există un regim comun care este prevăzut cu o serie întreagă de criterii și noi, Parlamentul, am adoptat aceste reguli recent în ceea ce privește acești imigranți. Imigranții aceștia de natură economică arriv, sosesc în Europa, dar nu pot să rămână aici așa în mod nedeterminat. Au, există o obligație de returnare și am vrea să fie pe bază voluntară, tocmai pentru a putea proteja drepturile fundamentale, așa cum au spus și ceilalți colegi. Acum, evident, e nevoie de o colaborare între diferitele ministere, uh, cu SEAE, cu uh, Direcția Generală afaceri interne și justiție, cooperare cu țările terțe, așa că în momentul de față ne confruntăm cu tragedii în Mediterana și cred eu că cel mai bine e să gestionăm primirea. Deci trebuie să nu uităm faptul că eforturile pe care trebuie să le facă Uniunea Europeană prin gestiunea integrată a fluxurilor în lupta împotriva traficanților de ființe umane, care de multe ori alimentează cu fluxuri financiare, o speranță care apoi uh, uh, nu se poate concretiza, uh, este o adevărată provocare. Deci, în ceea ce privește returnarea, um, acest raport este, bineînțeles, foarte util. Raportul Papa Nicolau. Așteptăm evaluările de impact ale Comisiei pentru că trebuie să luptăm împotriva acestui flagel, trebuie să câștigăm această bătălie cu traficanții și cred că toate statele membre trebuie să contribuie la această bătălie. Mulțumesc. Doamna Flotre. Euh, donc, moi je pense que... Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că abordarea pe care o putem avea în așa fel încât munca noastră să fie una utilă este următoarea, să considerăm instrumentele principale ale politicii de retură a Uniunii Europene, să evaluăm felul în care acest, aceste instrumente sunt aplicate dintr-un punct de vedere al respectării drepturilor fundamentale, drepturilor persoanei și să vedem care este eficiența lor, eficacitatea lor, utilitatea lor. Și asta ar putea să ne permită fie să facem propunere de modificare legislativă, fie să recomandăm o mai bună aplicare a anumitor prevederi care protejează tocmai persoanele uh, prin aceste, uh, și care figurează în aceste instrumente. Acum, printre instrumentele pe care le avem la dispoziția noastră, există un instrument financiar despre care vorbea Silvii Ghiom, există acordurile de readmitere, readmisie, care au o natură comunitară și am putea, cel puțin în 2011, am consultat o evaluare foarte critică a Comisiei Europene în ceea ce privește aceste acorduri, deci ne putem bizui pe asta cu recomandări extrem de pertinente, dar care, din păcate, au rămas undeva într-un sertar prăfuit și nu l-a luat nimeni în considerare. Deci, aici, în ceea ce privește aceste acorduri de readmisie, avem deja o muncă de evaluare depusă de Uniunea Europeană, ne putem vizui pe această muncă, tocmai pentru a readuce în lumina zilei niște recomandări pentru punerea concretă în aplicare. Mă refer mai ales la posibilitatea de a suspenda anumite acorduri sau de a le uh, anula în momentul în care există un risc persistent de încălcare sistematică a drepturilor omului prevăzute în respectivul acord, să încurajăm statele membre să conlucreze cu ONG-urile naționale și internaționale prin uh, instaurarea unor comisii mixte de evaluare a dosarelor și de a avea o capacitate de monitorizare referitor la felul în care sunt respectate în practică drepturile fundamentale Uh, având în vedere uh, aspectul deja evocat de colegi, anume acordurile în cascadă, de tip în cascadă. Și dacă e nevoie de un nou acord, spre exemplu specific cum ar fi cu Pakistanul, e clar că acest lucru trebuie discutat și trebuie analizat. Un alt instrument, Frontex. Frontex, în mandatul său, furnizează statelor membre sprijinul necesar pentru aceste operațiuni de returnare. Poate fi chiar Frontex invitat să coordoneze aceste acțiuni. Și în dezbaterile noastre nu reușisem să obținem o monitorizare independentă a activităților realizate de Frontex. Însă am instaurat acest Consiliu Consultativ al Drepturilor Omului și am putea, deci, să uh, Vedem cum anume se derulează aceste operațiuni de returnare, însoțire, organizate sau uh, desfășurate sau uh, um, sprijinite de Frontex pentru a vedea care este situația drepturilor omului și felul în care se respectă drepturile fundamentale pentru persoanele ce sunt returnate. Și miezul problemei, directiva retur. Toți colegii au spus așa, au spus deja acest lucru, faptul că există aceste centre de detenție, uh, și au vizitat aceste centre și au constatat niște situații total, total inacceptabile, în afara regulilor, uh, încălcarea unor drepturi fundamentale, persoane care se află în situații de igienă, de sănătate personală uh, foarte grave și care sunt uh, trimise înapoi în țara lor și asta în ciuda unei incapacități clare de a avea acces la medicamente, lipsa de garanții procedurale, lipsa de asistență juridică gratuită și utilizarea acestei uh, posibilități de detenție, care de fapt ar trebui să fie o măsură de ultim resort, o ultimă posibilitate, însă se pare că acest lucru e prea departe de realitate și ar trebui poate să punem accentul pe acest aspect. Um, s-a evocat ideea uh, detenției minorilor în aceste centre și problema accesului jurnaliștilor și a ONG-urilor în aceste centre. Cerem un răspuns care să poată fi utilizat din partea Comisiei, care să poată fi utilizat pentru uh, lucrările noastre. Deci, astfel, facem munca noastră, munca noastră de parlamentari, felul în care se aplică munca concret uh, legislația comunitară și putem sugera acele modificări necesare, domnul președinte spune, doamna Fotro, vă rog să terminați și doamna Fotro spune, uh, mi se pare că aceste elemente sunt absolut pertinente pentru a construi un schelet, o arhitectură a muncii noastre și pentru a uh, continua, continua lucrările noastre cu Comisia. Și doamna Flot îl corectează pe domnul uh, președinte, care nu i-a pronunțat corect numele, spunând că suntem la finalul mandatului, la 5 ani de zile tot nu știe. Uh, da, doamna Flotră, eu știu care e numele noastră, dar vă rog frumos două minute, nu mai mult. Știți că avem un vot, da? Două minute. Uh, da, domnule președinte, e foarte simplu să lăsați uh, raportorul și uh, raportorii din umbră să poată să se exprime. Eu și asta o regulă care trebuie respectată. Vă rog. Domnul Claes, vă mulțumesc, domnule președinte. Acum că Uniunea Europeană controlează această zonă a politicii referitoare la azil controlează și politica referitoare la returnare și aici se află nucleul problemei. Anul trecut, o parte din colegii noștri s-au deplasat în Spania pentru a observa mai îndeaproape activitatea desfășurată de Frontex acolo, activitatea desfășurată de pasnicii de frontieră și de serviciile polițienești. Mi s-a spus că dacă 10 persoane intră în mod uh, uh, neregulat în Spania, prin Marea Mediterană, din aceste 10 persoane, doar una primește azil, una este returnată, iar ceilalți 8 devin uh, imigranți uh, ilegali în Uniunea Europeană. 80, dacă 80% din imigranții care intră în mod nereglementat în Uniunea Europeană nu sunt returnați și rămân uh, în mod ilegal în Uniunea Europeană, înseamnă că politica noastră nu funcționează. Și ambele părți subminează politica pentru imigrație în Europa. Există propagandă din partea partidelor de stânga care vin în permanență cu noi scuze pentru a nu returna oamenii în țările lor de origine. În al doilea rând, există prea puțină cooperare. Prea puține încercări se fac pentru a face eforturi pentru a trimite și pentru ca persoanele trimise returnate să fie acceptate înapoi de țările de origine. Avem acorduri în acest sens, iar dacă țările terțe cu care am încat aceste acorduri nu își respectă obligațiile, trebuie să impunem sancțiuni, trebuie să existe căi uh, la care să putem recurge. Avem politici de dezvoltare, politici de vecinătate, Um, diverse măsuri pe care le putem lua atunci când constatăm că o țară terță nu își îndeplinește obligațiile uh, referitoare la readmisie. Dacă Uniunea Europeană nu poate impune aceste obligații, cred că trebuie să revenim la um, tratatele bilaterale care există între statele membre și o parte de țări terțe. Mulțumesc. Acum uh, Comisia și Consiliul, da, uh, și raportorul va avea o intervenție succintă. Vă rog, rog toată lumea să fie cât se poate de succintă. Comisia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Comisia va prezenta poate pe 17 decembrie primul raport referitor la punerea în aplicare a directivei privind returnarea. Deocamdată putem spune că acest raport va fi unul cu caracter favorabil, care afirmă că directiva privind returnarea a contribuit în practică la protejarea drepturilor imigranților nereglementați, la protejarea drepturilor fundamentale. Vom analiza îndeosebi în acest raport majoritatea problemelor ridicate de eurodeputații în intervențiile lor. Vom vorbi de detenție, alternativele la detenție, monitorizarea, returnarea, promovarea uh, reîntoarcerii voluntare operațiunile comune cu Frontex, eficacitate, penalizarea caracterului uh, unei șederi uh, nereglementate. Și vom veni, bineînțeles, cu recomandări de ordin politice, de ordin politic. Având în vedere contextul, ne îngrijorează un pic faptul că raportul dumneavoastră va face același lucru în același timp. Noi credem că ar fi mai bine să așteptăm până când noi vom avea ocazia să ne prezentăm raportul de aplicare a directivei, după care să purtăm o discuție informată. În ceea ce privește directiva pentru readmisie, dau cuvântul colegului meu, Riachevici. Consiliul dorește să intervină. Vă mulțumesc, spune domnul președinte, dau cuvântul înapoi raportorului. Foarte succint. Da, domnule președinte, foarte succint. Doresc să mulțumesc comisiei pentru primele observații. și în Într-adevăr, abordarea inițială, ideea de bază pe care se contura acest raport era să încercăm să avem o imagine de ansamblu, să vedem dacă avem o abordare globală în ceea ce privește gestionarea returnărilor. O parte o reprezintă aplicarea directivei privind returnarea am primit din partea celorlaltor grupuri propunerea de a include această directivă. Iată de ce am inclus-o în cele din urmă. Nu e obiectivul nostru, nu. Uh, noi încercăm, nu încercăm de fapt să facem, uh, să desfășurăm o activitate în paralel cu comisia și să ajungem la rezultate neclare în cele din urmă. Ce dorim să facem este să avem o abordare de ansamblu, să avem niște linii directoare care să fie aplicate cum trebuie, avem toate aceste instrumente care afirmă că avem o gestiune eficientă a returnării în Europa. Eu cred că nu se gestionează în mod eficient returnarea în Europa. Cred că Parlamentul trebuie să aibă o abordare precisă, concretă în acest sens. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor, tuturor raportorilor din umbră pentru răspunsurile lor. Cred că este important să ne stabilim niște priorități, să ne întâlnim, să încercăm să conturăm o abordare strategică pentru a ajunge la un raport um, care conține niște puncte fundamentale asupra cărora suntem cu toții de acord bineînțeles, uh, drepturile fundamentale încălcare acestora, uh, dacă ne confruntăm cu asemenea situații și ne confruntăm cu um, aceste situații. Dar nu, um, problema nu se limitează la asta. Există uh, trafic de droguri, există um, trafic de persoane, multe probleme. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și sunt sigur că în următoarele săptămâni vom avea mult de lucru. Vom încerca, domnule președinte, să venim cât se poate de repede cu un proiect de raport. Mulțumesc foarte mult! Acum, um, având în vedere concluziile raportorului, haideți să închidem discuția spunându-vă că pe 27 noiembrie se va prezenta proiectul de raport Până pe 5 decembrie puteți trimite amendamente și vom vota în Comisia Libe uh, în ianuarie 22. Uh, da, sunteți de acord? Bine, trecem la voturi. Avem trei voturi. Nu uh, sunt uh, probleme foarte complicate. Da? Solicitarea de respectare a regulamentului? Da. Ehm, nu ehm, cred că s-au organizat lucrurile cum trebuie. Eu nu am primit o listă de vot. Încerc de ore bune să primesc o listă de vot, dar ca de obicei nimic nu se întâmplă. Am trimis eh, deja o scrisoare pe acest subiect. Domnule președinte, votul ar trebui să fie amânat dacă membrii nu au liste de vot. Cred că votul meu este important, chiar dacă poate ceilalți membri nu consideră acest lucru. Da, uh, vă puneți căștile, văd. Săptămâna trecută mi s-a promis că voi primi lista de vot până luni dimineața. Mi s-a propus acest lucru, mi s-a promis acest lucru, dar, ca de obicei, promisiunile la Bruxelles nu se îndeplinesc, dar vreau să luați acest lucru în serios. Domnul președinte, da, mă scuzați, am înțeles eu o procedură ordinară, procedăm așa de fiecare dată și nimeni nu s-a plâns niciodată. Fiecare membru al Comisiei Libe primește lista de vot înainte, ce puțin cu 24 de ore înainte. Ieri așa s-a întâmplat, toți membrii au primit uh, lista Văd că ceilalți membri sunt de acord. Toată lumea a primit lista de vot la timp. Luăm notă de observația dumneavoastră, dar uh, e o procedură ordinară, nu, uh, nu există plângeri. Da, domnule președinte, am o plângere. Nu uh, sunt, nu mă surprinde nici, nimic nici atunci când primesc lista de vot cu 30 de minute înainte de ședință. E îngrozitor. Intervenție din sală fără microfon. Toți uh, membrii au primit lista de vot. Uh, da, nicio problemă. Luăm notă de situația dumneavoastră. Dar uh, vom trece la vot. Putem face acest lucru și vom face acest lucru. Votăm uh, raportul referitor la delegarea puterilor legislati- competențelor legislative și a controlului uh, de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. Raportul Flasicova-Venova. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptată. Da, o ajustare tehnică la liniatul 1 e un, considerat un amendament? Ar trebui să votăm? Da, se pare că da. Deci, s-a făcut o ajustare tehnică la liniatul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Ab abțineri? Adoptat. Amendamentul 5. Președintele cere scuze. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abținere. Adoptat. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul... Haideți să verificăm electronic amendamentul 8. Verificăm electronic. Votul e deschis. Don't have your card? Nu, nu aveți cartela de vot? Da, voi lua votul dumneavoastră în considerare. Haideți să votăm, votul e deschis. S-a închis votul. 24, împotriv, 24 pentru, 18 împotriva. adoptat. Amendatul 9, cine pentru? Împotriva, abținere, adoptat. 10 pentru, Împotriva abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 3. Președintele cere scuze. Amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 3 pentru împotrivă, abținerii. adoptat. Votăm acum asupra raportul așa cum a fost modificat. Votăm acum, votul e deschis, votul e închis. 38 în favoare, 4 um, împotrivă. Vă licitări, vă mulțumesc, doamnă Flasicova Venova. Uh, Trecem acum uh, la propunerea de recomandare referitor la uh, decizia Consiliului privind uh, protocolul împotriva fabricării și traficului ilegal de arme de foc. Raportor este doamna Mathieu. Este o propunere de recomandare, nu s-au înaintat amendamente. Votăm acum asupra textului final. Votul e deschis. Haideți să votăm electronic. S-a închis votul. 40 pentru, uh, o abținere, un împotrivă. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc doamnei Mathieu. Trecem acum la cel de-al treilea vot uh, asupra raportului colegului nostru Filip Kleis în ceea ce privește modificarea anexei la decizia prin care Europol încheie acorduri. Amendament, compromis 1. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 1. A fost retras, caduc. Trecem direct la votul final asupra textului. Votul e deschis. S-a închis votul. 42 în favoare, nicio abținere, nimeni împotrivă. Vă mulțumesc, domnule Kleis. Trecem mai departe. Trecem la punctul 10. E vorba de un regim simplificat pentru controlul persoanelor la frontiere externe. Uh, Uh, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Croația și Cipru a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriul lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în decursul unei perioade de 180 de zile. Raportor este doamna Tania Fajon. Am înțeles că nu este aici, deci domnul Moraes va lua cuvântul în numele ei, după care voi da cuvântul uh, colegilor, președinției, comisiei, dar înainte de toate, domnul Moraes în numele colegii Fajon. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Fajon nu poate fi azi prezentă, dar dorește să mulțumesc comisiei. Sau doriți să ia cuvântul mai întâi comisia? Doriți să dați cuvântul mai întâi comisiei? Da. Se pare că mai întâi trebuie să dau cuvântul comisiei și apoi dau cuvântul domnului Moraes în numele um, doamnei raportoare Fayon. Deci, dau cuvântul comisiei pentru a prezenta acest dosar. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ați citit deja text, titlul foarte lung și complex al acestei propuneri pe care vă voi prezenta astăzi. Voi explica contextul general um, al uh, acestei propuneri depuse de comisie, contextul în care trebuie ea analizată și apoi voi atrage atenția asupra a 3-4 aspecte specifice. Deci, mai întâi, care este contextul general? Trebuie să amintesc mai întâi că atunci când un nou stat membru intră în Uniunea Europeană, acest stat membru nu devine automat parte din uh, zona Schengen uh, fără frontiere interne. Trece o perioadă de timp între momentul aderării noului stat membru și ridicarea controlelor um, la frontierele interne între zona Schengen și stat membru. Tratatele de aderare prevăd un proces de aplicare în două faze a acquis Schengen de noile state membre. Anumite părți ale acquis Schengen trebuie aplicate încă din ziua aderării. Alte părți ale acquis Schengen se aplică doar din ziua în care statul membru respectiv intră în spațiul Schengen. Un aspect uh, particular este faptul că în domeniul politicii vizelor Există un număr limitat de instrumente din acquis Schengen care intră în prima categorie, deci pe care statele membre trebuie să le aplice de la data aderării și doresc să vă atrag atenția mai ales asupra regulamentului 539 din 2001 pe care um, aveți uh, în fața dumneavoastră. Deci un nou stat membru trebuie să impună vize tuturor statelor care se află pe lista noastră de țări care necesită viză pentru a intra în UE încă din ziua aderării. Alte părți ale politicii vizelor nu se aplică din ziua aderării, adică codul vizelor. Statul membru nu este conectat de la, la sistemul vis din prima zi. Acest lucru este valabil și uh, în ceea ce privește recunoașterea, achiul Schengen în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a vizelor. Deci, în acest caz, Croația trebuie să ceară vize țărilor care necesită vize conform regulamentului 539 din 2001, dar recunoașterea reciprocă nu se aplică încă. Acest lucru înseamnă că, în cazul nostru, Croația trebuie să ceară vize chiar dacă persoana care dorește să meargă în Croația are o viză cu intrări multiple într-un, uh, într-o țară din spațiul Schengen. Ceea ce înseamnă că se impune o, o, un volum de muncă nejustificat, pentru că persoane care au viză Schengen sau permis de reședință într-un stat Schengen foarte probabil nu va pune probleme de imigrație ilegală sau de securitate în noi state membre, cum este Croația. Din acest motiv, pentru a, evalua, a evita birocrația inutilă deja în trecut pentru aderările din 2004 și 2007, Uniunea Europeană a adoptat instrumente care au permis noilor state membre să recunoască în mod unilateral vizele spațiului Schengen și permisele de reședință în spațiul Schengen uh, pentru șederi scurte uh, sau tranzit pe teritoriul lor și facem acest lucru și cu ocazia aderării Croației. Oferim aceeași posibilitate. Deci autorizăm Croația să recunoască unilateral viza Schengen și permisele de reședință în spațiul Schengen. Deci, Comisia pornește de la ideea că nici pentru Consiliul Statele Membre și nici pentru Parlament uh, acest lucru nu va pune probleme. Pentru că repetăm un exercițiu care a avut loc deja de două ori în trecut. Iată care este contextul general. Acum câteva aspecte specifice. Mai întâi, Există o schimbare în comparație cu cele două um, decizii similare anterioare. Aceste decizii au permis recunoașterea unilaterală a vizelor Schengen și a permiselor de reședință în zona Schengen doar pentru tranzitul pe teritoriul noilor state membre. Dacă o persoană dintr-o țară terță dorea să meargă într-unul din noile state membre pentru a petrece o lună de vacanță, această recunoaștere unilaterală nu se aplica pentru că s-a considerat că în acest caz noul stat membru este principala destinație a călătoriei și trebuie uh, să acorde sau nu o viză. Codul vizelor uh, a făcut să dispară viza de tranzit. Acum avem o viză unică în spa spațiului Schengen folosită și pentru tranzit și pentru șederi scurte. Uh, și, conform acestei logici, ă, această propunere ar permite Croației să recunoască unilateral vizele Schengen și uh, de reședință în spațiul Schengen și pentru șederi scurte pe teritoriul său. Deci, cineva care are o viză cu intrări multiple în zona Schengen poate să meargă în Croația dacă Croația hotărăște să, folosește, să folosească acest sistem fără să ceară vize, uh, o viză croată de ședere pe termen scurt. Iată care sunt uh, schimbările aduse de codul vizelor. Și acest lucru explică și de ce dorim abrogarea deciziilor vechi care se aplică încă pentru cifru România și Bulgaria pentru a extinde posibilitatea recunoașterii unilaterale a vizelor și permiselor de ședere, nu doar pentru tranzit, ci și pentru șederile scurte. Apoi, de ce menționăm doar Ciprul în titlu, pe lângă Croația, și nu menționăm România și Bulgaria? Pentru că, deocamdată, aceste țări nu au intrat în spațiul Schengen. Și, domnule președinte, doresc să vă spun că atunci când Comisia a depus această propunere, am pornit de la ideea că România și Bulgaria vor intra în spațiul Schengen în curând și ar fi un semnal politic greșit ca în această propunere să mai acoperim România și Bulgaria, pentru că după ce aceste țări sunt în spațiul Schengen, recunoașterea reciprocă a vizelor Schengen și a a ă, permiselor de ședere se aplică. Deci Comisia consideră că până se adoptă această propunere, România și Bulgaria vor fi, uh, vor fi în spațiul Schengen, dar se pare că nu va fi așa bineînțeles, în momentul adoptării propunerii, dacă până atunci România și Bulgaria nu vor fi intrat încă în spațiul Schengen, pentru că nu dacă nu s-a stabilit încă o dată până atunci, atunci trebuie să le adăugăm la această propunere. Deci, în loc să spunem de către Croația și Cipru, vom spune de către Croația, Cipru, România și Bulgaria. Deci, acesta va fi, ar fi o adaptare strict tehnică. Un ultim aspect care se referă la Kosovo. În principiu, se acordă autorizare noilor state membre să recunoască documentele care permit uh, călătoria în întreaga zonă Schengen. E vorba de viza Schengen sau permisul de reședință um, emis într-un stat membru. Dar doresc să vă atrag atenția asupra faptului că cetățenii din Kosovo, în principiu, nu au nevoie de o viză valabilă în toată zona Schengen. După cum știți, anumite state membre nu recunosc Kosovoul. Și acest lucru are implicații pentru emiterea vizei. Dacă un stat membru nu recunoaște Kosovo ca stat, nu poate să emită decât vize cu validitate limitată pe teritoriul țării respective. Deci nu permite călătoria spre alte state Schengen. Dacă viza este emisă de un stat Schengen care recunoaște Kosovul și majoritatea statelor Schengen recunosc Kosovul, este o viză Schengen care permite călătoria în întreaga zonă Schengen, cu excepția teritoriilor statelor care nu recunosc Kosovul. Deci, astfel de viză are o validitate teritorială largă, dar nu acoperă întreg, întreaga, întregul spațiu Schengen. Și deci, pentru a nu exclude cetățenii din Kosovo de la această posibilitate, în, am prevăzut în text și acest lucru nu se regăsească în deciziile precedente pentru că atunci Kosovo nu era încă un stat, am prevăzut deci posibilitatea recunoașterii unilaterale a vizelor acordate cetățenilor din Kosovo, valabile pentru întregul spațiu Schengen, cu excepție teritoriilor țărilor care nu recunosc Kosovoul. Iată, domnule președinte, care sunt punctele cele mai importante ale propunerii și, bineînțeles, pot să răspund la orice întrebări. Și sper că, având în vedere că am adoptat decizii similare în trecut, adoptarea acestei propuneri nu va pune probleme. Mulțumesc! Mulțumesc Comisiei și acum Dau cuvântul colegului Claude Moraes în numele Taniei Fayon. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Fayon n-a putut veni astăzi, dar am discutat cu dânsa acest dosar și abordarea dânsei este simplă. Consideră că, în legătură cu... Consideră că după aderările din 2004 și 2007, acest dosar este strict tehnic, simplu și cred că cu situația complicată cu directiva 539 menționată în prezentare, nu trebuie să facă acest dosar prea complicat. Deci nu ar trebui să existe probleme în acest dosar tehnic. tehnic. Iată care este abordarea noastră. Dar discuția s-a extins la România și Bulgaria, care încă nu intră în spațiul Schengen. Eu cred că acesta este o discuție mai largă și alți colegi cred că doresc să ia cuvântul din cauza acestui, acestor aspecte. În ceea ce privește Croația, cred că situația e simplă. Nu vor fi probleme, după părerea noastră. Regimul simplificat, stabilit în 2004 și 2007, este același care se va aplica și în acest caz deci nu vor fi probleme. Este strict o adaptare tehnică și nu considerăm că vor apărea complicații. Iată ce transmite doamna Fayon. Dar, având în vedere că e vorba aici de România și Bulgaria, sunt sigură că alți colegi vor lua cuvântul legătură cu aceste țări. Pentru noi, pentru, mine și doamna Fayon, nu sunt alte probleme și mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Now let's hear from some... Acum, cine altcineva dorește să ia cuvântul? Domnul Penkovici, vă rog. Dacă mai dorește și altcineva să ia cuvântul, vă rog ridicați mâna acum. Văd și pe doamna Danoca, dar mai întâi domnul Blancovici, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei pentru propunerile sale Într-adevăr, sunt, sunt uh, măsuri care simplifică viața Croației prin recunoașterea unilaterală a vizelor uh, pentru ședere scurte și de tranzit, uh, vize Schengen. Sunt măsuri utile pentru Croația pentru a elimina birocrația uh, inutilă pentru intrarea cetățenilor din țări terțe. Este obiectivul strategic al Croației după aderare și următoarea prioritate a Croației să intre în spațiul Schengen și să respecte, să uh, îndeplinească criteriile Schengen, pentru că e foarte important acest lucru pentru o țară care și-a aliniat uh, politica vizelor cu cea a Uniunii Europene să intre cât mai repede în spațiul Schengen. Pentru că această poziție uh, Uh, nu este una foarte confortabilă, mai ales având în vedere fluxul de turiști important care uh, vin în, uh, în Croația, din Federația Rusă, din Turcia și, bineînțeles, impactul, mai ales în timpul verii, a fost unul important și, bineînțeles, croații așteaptă sprijin din partea Comisiei. După cum știți, am uh, căzut de acord în legătură cu o primă tranșă de 40 de milioane pentru uh, acheul Schengen pentru 2013 și sperăm că și cei 80 de milioane prevăzute pentru 2014 vor fi uh, acordați. Să nu uităm că guvernul actual nu va face greșeli ca și cea legată de aplicarea mandatului de arest european este alt subiect pe care nu vă voi referi astăzi. Considerăm că această decizie este una de natură tehnică, dar este foarte utilă la nivel practic autorităților croate și sprijinim, deci, adoptarea acestei decizii și de Parlament. Vă mulțumesc pentru prezentare. Mulțumesc. is Danok, I understand your shadows. Doamna Danuca, sunteți raportor din umbră, vă rog. And, uh, really we, we know that this is a technical da, știm foarte bine că e un dosar tehnic, așa că doresc să mulțumesc pentru toate explicațiile primite, pentru că fiind tehnic este esențial să înțelegem despre ce e vorba. Vrem să vă mulțumim pentru felul în care abordați situația României și Bulgariei. E clar că deocamdată lucrurile încă nu sunt pe deplin rezolvate. Și urăm uh, o rezolvare rapidă atât nouă cât și Croației. Speaker? Is that, is that how you pronounce it? Speaker? Și are cuvântul doamna Zvica. Așa se pronunță? Zvica. Mulțumesc. Domnule președinte, în numele delegației din Croația, sprijin cele spuse de colegi până în prezent și vreau să mulțumesc Comisiei pentru această propunere. Evident că, deocamdată, Croația încă mai are niște cerințe de viză, însă recunoașterea reciprocă este necesară și sunt de acord că acest lucru duce la o muncă suplimentară care nu este justificată și ne aflăm într-o situație dificilă față de Schengen, așa că noi dorim o simplificare a procedurii, să evidă, evităm acele proceduri uh, care nu sunt necesare și, așa cum s-a spus, dorința noastră este să ne alăturăm zonei Schengen. Deci, facilitățile Schengen vor fi implementate curând, asta ne dorim, însă mai așteptăm să vedem felul în care vom putea să avem aceste facilități Schengen cât mai repede cu putință. Acum, decizia Comisiei o salutăm. A existat o astfel de dorință exprimată deja de două ori în trecut. E vorba de o perioadă tranzitorie de la 90 până la 180 de zile. Până în prezent acest lucru nu era aplicabil, așa că acum salutăm această propunere și Într-adevăr, noi recunoaștem existența unei astfel de vize pentru o ședere de scurtă durată pe teritoriul nostru, iar ceea ce doream să subliniez astăzi este faptul că procedura actuală are un impact negativ asupra turismului mai ales. Industria noastră turistică suf, a, suf, a avut foarte mult de suferit anul trecut și anul acesta și am avut pierderi foarte mari ceea ce înseamnă că am pierdut turiști din Turcia și din uh, țările învecinate. Așa că e vorba de o propunere pe care o așteptăm cu nerăbdare și suntem gata să o acceptăm. Și să sperăm că aceasta va fi rapid votată de Comisia noastră și de Parlament. Thank you. Having heard, is there any other... Președintele. Bun. Mai dorește cineva, vreun alt membru, să intervină? Comisia, eventual? Nu? Bun. Dacă nu, atunci, domnul Moraes, în numele doamnei raportor Fayon, nici dumneavoastră. Bun, atunci a venit momentul să anunț calendarul pentru acest raport. 27-28 noiembrie, iar temerile pentru depunerea amendamentelor 17-18 decembrie. Vă convine? Bun! Trecem mai departe, la punctul 11 de pe ordinea de zi. vorba de supravegherea... Front... Uite că mai uh, reușim să mai reducem din întârziere. Bun, supravegherea frontierelor maritime externe în contextul cooperării coordonate de Agenția Europeană pentru uh, gestionarea cooperării operativele la frontierele externe, deci Frontex. Acum vom da cuvântul raportorului nostru, domnul Coelho, care ne va prezenta proiectul de raport. Nu uitați evenimentele recente, tragice, din Lampedusa și situațiile de salvare în, la urgență ce au fost, uh, uh, ce au fost desfășurate și operațiuni care au putut să fie organizate în cooperare cu alte state membre, așa că acum dăm cuvântul domnului Coelio, după care vom da cuvântul și reprezentanților Comisiei și președinției. Mulțumesc, domnule președinte. Care este punctul de plecare al acestui raport? Noi dorim să apărăm acest spațiu de libertate, și justiție. Și avem în acest sens o strategie comună în ceea ce urmește gestiunea frontierelor externe. Un control eficient al frontierelor externe este absolut fundamental pentru a putea apăra spațiul Schengen, zona Schengen. Însă, în anumite cazuri, trebuie să respectăm de asemenea valorile noastre, valorile fundamentale ale Uniunii, dreptul la viață și respectarea principiului de uh, nereturnare. Acestea sunt valori fundamentale și drepturi fundamentale ale Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană și statele membre au apărat dintotdeauna garantarea acestor drepturi fundamentale. Mă refer la tragedia de la Lampedusa. Acolo au existat sute de decese și, plecând de la estimările ce au fost realizate, ...25% din persoanele care încearcă să traverseze Marea Mediterană nu ajung la destinație și decedează înainte de a ajunge într-un fel sau altul în Uniunea Europeană. Deci, valoarea unei vieți omenești nu mai poate fi astfel pusă sub semnul întrebării sau între paranteze. De aceea, noi trebuie să modificăm legislația curentă în Uniunea Europeană. Pentru că știm că aceste fluxuri migratorii au un impact imens asupra țărilor din sudul Europei. Și știm că acest fenomen are consecințe enorme asupra întregului teritoriu al Uniunii Europene. Deci, trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Acest lucru este absolut esențial pentru a putea garanta drepturile fundamentale ale imigranților și ale refugiaților proiectul meu de raport, mi-am organizat munca pe trei axe. Aspectele juridice mai întâi. Ne dorim un instrument juridic obligatoriu. Apoi, trebuie să respectăm drepturile fundamentale și, al treilea, a treia axă, trebuie să respectăm principiul de solidaritate. Adoptarea unui instrument juridic obligatoriu este un pas decisiv, esențial. Acest lucru, de altfel, este prevăzut și în propunerea Comisiei Europene, care după cum știm, dorește să ajungă la o decizie precum cea luată de Consiliu, care a fost anulată de către Curtea de Justiție. Însă toate aceste lucruri trebuie văzute într-un context mai larg al dreptului european, al legislației europene și al dreptului internațional. Trebuie să îmbunătățim felul în care se desfășoară operațiunile Frontex, în așa fel încât acestea să fie mai eficiente. De aceea e nevoie de un cadru, un cadru juridic obligatoriu, având în vedere decizia uh, luată de către Curtea Europeană de Justiție în domeniu. Săptămâna aceasta, anumite state membre la Consiliu au uh, refuzat ideea de a avea un instrument juridic obligatoriu. Mai multe state membre au fost de părere că Uniunea nu putea să acționeze în domeniu, pentru că e vorba de competențe strict naționale. Anumite state membre, de altfel, chiar au și spus că nu erau de acord cu decizia uh, pronunțată de Curtea de Justiție și au cerut să se aplice procedura de codecizie cu Parlamentul European. Acum, în acest context, Consiliul nu dorește ca Parlamentul European să își îndeplinească rolul ce îi revine în cadrul acestei proceduri de codecizie. Deci, de aceea, noi trebuie încă o dată să respingem, să respingem acest punct de vedere al Consiliului, această abordare a Consiliului și să cerem Consiliului să acorde o prioritate sporită acestui dosar. Există o contradicție flagrantă între declarațiile făcute de guverne ca urmare a tragediilor din Mediterana, pe de o parte, și politica pe care doresc să o desfășoare la nivel european în materie de imigrație, pe de altă parte. Apoi, al doilea aspect, protecția drepturilor fundamentale. Aici, dreptul cel mai important este acest principiu de nereturnare. Uh, E clar că acesta nu se poate aplica așa de la caz la caz. O dată da, o dată ba. Nu, trebuie aplicat în toate cazurile. Apoi, întărirea principiului de solidaritate. Știm că statele membre sunt responsabile de acest lucru, de gestiunea frontierelor, dar într-un spațiu comun e nevoie de mai multă solidaritate și de o împărtășire, de un partaj al responsabilităților în momentul în care uh, punem la punct o politică de azil și în momentul în care trebuie să organizăm concret gestiunea acestor fluxuri migratorii și protecția teritoriului. Și voi depune amendamente în acest sens. Iată, în linii mari, cam cum arată proiectul de raport pe care care doresc să îl înaintez. Președintele. Și acum cineva din partea Comisiei, din partea Consiliului, domnul Nilsson din partea Comisiei? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această posibilitate pe care mi a acordat de a spune câteva cuvinte. Într-adevăr, una dintre măsurile care e în momentul de față discutată uh, ca urmare a tragediilor umanitare recente, o inițiativă din partea doamnei comisar Malmström și anume de a întări uh, operațiunile Frontex în domeniu, e clar că e nevoie de astfel de operațiuni de salvare. Dar pentru a face acest lucru, nouă ni se pare că propunerea aceasta reprezintă un element cheie pentru a avea niște operațiuni Frontex eficiente care să respecte drepturile omului și care să ajute uh, să salveze cât mai multe vieți cu putință. Însă pentru asta e nevoie de un cadru juridic foarte clar pentru ca aceste operațiuni să și poată să funcționeze concret în practică. Deci am văzut foarte clar rapiditatea cu care au fost uh, preluate aceste idei și au fost înaintate aceste propuneri și doresc să mulțumesc raportorului pentru sprijinul arătat față de aceste propuneri. În principiu nu am comentarii specifice de făcut acum, însă îmi exprim doar speranța că și la Consiliul această muncă va fi făcută tot atât de repede și bine ca și la noi. Now, Mr. Mulțumesc și acum domnul Sincheviciu din partea Consiliului. Microfon. Uh, thank you, Mr. Chairman, for giving me the floor. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de faptul că mi-ați dat cuvântul președinția noastră a informat Comisia Libe în ceea ce privește uh, dosarul acesta, care este deosebit de important și care se afla la, la uh, stadiul grupurilor de lucru la Consiliu. Și profit de ocazie pentru a actualiza această informație. Dar înainte de toate, aș dori să mulțumesc domnului Coelio și tutu- întregii Comisiei Libe pentru munca depusă pe marginea proiectului de raport. În același timp, aș dori de asemenea să asigur Comisia dumneavoastră și că președinția face eforturi susținute pentru a se asigura că opoziția Consiliului va fi formată cât mai repede cu putință. Noi am uh, reușit să facem o primă lectură a propunerii, am avut discuții pe această temă și am reușit să evaluăm diferitele căi ce trebuie să fie urmate și acest lucru va fi prezentat la Consiliul săptămâna viitoare. În momentul de față, președinția pregătește textul revizuit al propunerii și se așteaptă să aibă un al doilea, o a doua rundă de discuții în ceea ce privește operațiunile uh, Frontex, în grupul de lucru Frontex în noiembrie. De asemenea, ne așteptăm să luăm o decizie referitor la modul în care vom examina proiectul de regulament la consiliile competente și va trebui să mai așteptăm pentru a vedea rezultatul acestor discuții. Dacă acestea vor fi încununate de succes, vom avea un mandat pentru negocieri. Negocieri cu Parlamentul European. Așa cum s-a spus de către președinția Consiliului pe data de 5 septembrie, cele mai importante articole sunt articolul 9 și articolul 10. În aceste cazuri, în aceste articole, anumite state membre au sugerat ca aceste două articole 9 și 10 ale propunerii să fie mai scurtate, reduse, în așa fel încât să se refere direct la dreptul legislația internațională și la aspectul operațional. Președinția va face tot ceea ce stă în putință pentru a găsi un compromis convenabil. Evident, vrem să asigurăm Comisia dumneavoastră că președinția va ține seama de informațiile care figurează în raport, în proiectul de raport, pe durata continuării examinării acestei propuneri și la uh, grupurile de lucru competente la nivel de Consiliu. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, avem o listă de uh, colegi care s-au înscris la cuvânt. Haideți să luăm mai întâi raportorii din umbră mai întâi, da? Sunteți de acord. Domnul Weidenhauser, sunteți raportor din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu cu se poate de succint. Cred că este răspunderea Parlamentului să vină cu o poziție foarte clară și chiar dacă um, unele state membre încearcă să se opună la Consiliu, mi se pare uh, Um, o poziție care ar trebui să ne dea de gândit, uh, pentru că cetățenii noștri sunt îngrijorați de situația din Marea Mediterană. Un al doilea punct, în principiu, cred că migrația uh, în Marea Mediterană nu poate însemna un flux normal al migrației, ci este o situație excepțională pe care ar trebui să o evităm creând alte instrumente. Ar trebui să medităm la, cea, la aceste lucruri. Avem uh, cazurile amintite deja de raportor. Este o adevărată tragedie umană de amploare, tragedie care ne-a oferit ocazia să observăm operațiunile Frontex uh, tocmai în strâmtoarea Gibraltar. Credem că în acest raport ar trebui să fie vorba în primul rând uh, de a pune accentul pe importanța vieții oamenilor, pe importanța vieților omenești și mi se pare foarte bine că raportorul a venit cu propuneri uh, pertinente pentru elaborarea legislației referitoare la uh, nereturnare. <clears throat> Există câteva puncte concrete asupra căruia voi mai insista. Cred și eu că principiul solidarității trebuie consolidat și exprim această idee în amendamentul 1. Mi se pare de asemenea uh, foarte pozitiv uh, eliminarea acestor, aceste, acestor măsuri degresive, spre deosebire de propunerea Comisiei. Am și câteva critici de ce același principiu care se aplică pe mare nu ar trebui să se aplice și în zonele de coastă. Sunt puncte pe care cred că le putem lămuri în uh, bilateral. E vorba de articolul 7.1 mm. lucru care vor putea uh, genera o situație asemănătoare cu cea la care am asistat în Lampedusa. Mai avem uh, și acele retrageri, acele pullbacks, um, acei migranți care ar trebui um, alungați din țările terțe, dar cred că ar trebui să, se, să ne gândim la respectarea drepturilor omului. Este um, de asemenea un raport din partea Frontex care ar trebui publicat pe sfârșitul anului și care ar trebui să includă considerente referitoare la drepturile omului. Eu cred că uh, acele afirmații împotriva nereturnării ar trebui documentate pentru a ști și peste câțiva ani ce s-a întâmplat, de fapt. Și ultima observație, mi se pare important să existe posibilitatea ca refugiații să poată face o obiecție uh, în fața returnării. Există multe situații în care ar trebui să ne gândim dacă această obiecție ar putea avea o funcție care ar putea duce în cele din urmă la um, extradare. Uh, încă o dată, mi se pare un raport foarte, foarte bun și Sper să putem găsi un răspuns la un punct, la o problemă care îi îngrijorează pe mulți cetățeni din Europa, o problemă care le creează multe nedumeriri și o problemă care este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc. Now, Mrs. Fickstrom, please. Thank you very much, Chairman. Doamna Wikström, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Coeliu pentru acest raport urgent pe care îl salut. Tragedia din Lampedusa ne-a atras atenția asupra unor lucruri uitate. Ar trebui să conștientizăm cu toții că politicile noastre nu funcționează cum ar trebui și ar trebui să facem mult mai multe în acest domeniu. Ar trebui să dăm dovadă de spirit critic și să vedem defectele noastre, nu să criticăm pe alții. sau uh, să pretindem că țările terțe ar trebui să își asume mai multă răspundere, așa cum uh, spun unele voci în această sală astăzi. Mi se pare îngrijorător faptul că multe state membre aruncă vina pe Uniunea Europeană. Mi se pare greu de acceptat acest lucru. Încă o dată, statele membre au diferite competențe și nu subscriu la abordarea generală a Uniunii. Prin urmare, Uniunea Europeană nu a primit instrumentele necesare în cadrul agențiilor pentru a, adopta, pentru a aborda aceste probleme. Cred că dacă Uniunea Europeană va beneficia de instrumentele necesare, uh, s-ar putea să-și asume răspunderea. Evenimente tragice, precum uh, cel din Mediterană, din, de lângă Lampedusa, sunt probleme de amploare europeană, problemă care trebuie abordate ca atare. Uh, nu este suficient, nu este um, de ajuns ca statele membre să se acuze reciproc. E o situație ironică având în vedere că peste 200 de persoane și-au pierdut viața în Mediterană. Eu salut, am salutat deja propunerea comisiei, cred că a fost o bună propunere, dar cred că Propunerile înaintate de domnul Coelio vor um, consolida acest regulament și uh, mă bucur că pot spune că sprijin abordarea prezentată în raport de domnul Coelio. Este un raport excelent și nu doar domnul Coelio și PPE-ul ar trebui să fie mândri, cu toții ar trebui să fim mândri că abordăm această problemă astăzi. Mi se par uh, importante puncte precum desemnarea răspunderilor, principiul nerezturnării și decriminalizarea pescarilor și altor indivizi. A încerca să salvezi o viață umană în Mediterană e un lucru important, reprezintă o obligație morală pentru fiecare ființă umană. Iar acele persoane nu trebuie învinovățite pentru asta. Am înaintat uh, câteva amendamente care se alinează la rațiunea, la motivele domnului Coelho. De pildă, cooperarea cu țările terțe trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor uh, omului și uh, sentințele internaționale, precum cea din cazul Hirșe, trebuie respectate în permanență. Aștept cu mare interes cooperarea noastră. Uh, și aș dori, de asemenea, să aud din partea Consiliului uh, cum stau lucrurile în ceea ce privește strategia lor uh, referitor la acest dosar. Se spune că în permanență că trebuie luate măsuri, dar cred că până acum Consiliul nu a dat dovadă de o agendă suficient de ambițioasă. Mi se pare esențial să progresăm cu acest raport nu uh, putem, nu ne putem permite să ne găsim într-o situație asemănătoare încă o dată. Avem nevoie de instrumentele necesare pentru a aborda această problemă la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Keller. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc raportorului pentru îmbunătățirile pe care le-a adus la textul comisiei. Salutăm amendamentele dumneavoastră în ceea ce privește un loc de siguranță, inclusiv principiul nereturnării, în, în ceea ce privește mecanismul pentru solidaritate. Există totuși îndoieli în ceea ce privește operațiunile Frontex, cum că acesta s-ar alinea pe deplin la legislația internațională și UE. Uh, principii de bază precum uh, protejarea drepturilor, europe, drepturilor um, fundamentale și principiul nereturnării sunt menționate în propunerea comisiei, dar nu rezolvă o întrebare, și anume cum se pot pune în aplicare aceste principii în mod um, eficace în larg. Să ne reamintim uh, sentința în cazul Hirse. Curtea a subliniat foarte clar că um, debarcarea lor în țările terțe se aliniază la legislația internațională dacă respectă câteva reguli de bază, precum se poate face acest lucru doar dacă se evaluează circumstanțele personale ale fără că fiecărui individ în cauză se poate doar dacă um, persoanele în cauză sunt pe deplin informate uh, în ceea ce privește procedurile, dacă beneficiază de uh, interpret și dacă beneficiază de consiliere juridică. În ceea ce privește locul debarcării, um, niciuna din aceste condiții nu este inclusă în propunerea comisiei sau în proiectul de raport. Iar dacă nu îndeplinim aceste condiții, nu ne aliniem la sentința curții și riscăm să încălcăm legislația europeană și internațională. Noi am afirmat în repetate rânduri că avem îndoieli în ceea ce privește oferirea acestor garanții pe o navă în larg, dar dacă majoritatea membrilor Parlamentului consideră că ar trebui să fim Um, să avem această atitudine, atunci ar trebui să ne asigurăm că sentința uh, CEDO este respectată. În ceea ce privește operațiunile de căutare și salvare, sunt de acord cu cele spuse de uh, antevorbitorii mei că ar trebui să existe obligații cu caracter um, ar trebui să existe niște obligații foarte clare, uh, mai ales după ce s-a întâmplat la Lampedusa, este inacceptabil faptul că o parte din statele membre blochează aceste inițiative la Consiliu și știm cine se opune, Spania, Franța, Italia, Grecia și Malta. E într-adevăr o problemă majoră. Este inacceptabil să existe um, astfel de opoziție la Consiliu după această catastrofă când toată lumea cere luarea unor măsuri, îndeoseb Italia, care a Uh, cerut mai mult sprijin. Cum se poate, cum poate Consiliul așadar să uh, blocheze aceste reguli pentru operațiunile de căutare și salvare? Având în vedere că Consiliul ne-a spus că majoritatea operațiunilor Frontex sunt operațiuni de căutare și salvare, lucrurile sunt uh, capătă și mai multă importanță. Mă întreb câte din aceste operațiuni uh, Uh, la frontieră se dovedesc în cele din urmă a fi operațiuni de căutare și salvare. N-ați putea da niște procentaje sau um, să ne dați o comparație în termeni absoluți? Ne bucură propunerea Consiliului în ceea ce privește debarcarea în țările terțe, debarcare care trebuie să se desfășoare în portul aflat uh, în condiții de siguranță cel mai aproape. Trebuie să se țină cont întotdeauna de principiul uh, siguranței um, care trebuie asigurată întotdeauna. În ceea ce privește solidaritatea, suntem pe deplin acord cu mecanismul de solidaritate propus de raportor. Este un prim pas înspre o și mai bună partajare a uh, răspunderii în statele în Uniunea Europeană. Statele membre aflate în sudul Europei au nevoie de mai mult sprijin și trebuie să se țină cont de nevoia lor, ar trebui să venim uh, în sprijinul lor, ar trebui să punem capăt practicilor de returnare înspre Italia și Malta, Grecia și oricum din joc. Nu pentru că statele membre nu uh, doresc uh, să uh, fie de ajutor, ci pentru că în Grecia s-au înregistrat încălcări grave ale drepturilor omului. Încă o dată felicitări raportorului și mulțumiri comisiei. Doamna Vergia. Destul de raport pentru că s-au spus deja principalele aspecte. Înlocuiesc pe colega mea, Cornelia Enst, care este raportor din umbră pe acest subiect. Recunosc, domnule raportor, că nu am citit propunerile dumneavoastră, așa că nu mi-e ușor să o fac. Da, din câte am auzit, în legătură cu orientarea propunerilor dumneavoastră, propunerile dumneavoastră îmi convin, pentru că cred că Trebuie să uh, facem efortul cu toții împreună pentru a reuși uh, pentru a încerca să influențăm Consiliul. Uh, atitudinea anumitor state membre care sunt cele care se plâng cel mai mult și care cer cel mai mult solidaritate mă lasă perplexă. Aceste contradicții, după cum ați spus, între vorbe și fapte, uh, sunt absolut insuportabile. Uniunea Europeană a fost rătată cu degetul, într-adevăr, și știm că, de fapt, uh, uh, mai mult responsabilitatea statelor membre este aici pusă sub semnul întrebării uh, decât cea Uniunii Europene. Aș dori să insist asupra câteva aspecte care au fost deja evocate și care mi se par importante E vorba de cooperarea cu țări terțe, care trebuie exclusă, după cum ați spus, dragi colegi, atunci când uh, drepturile fundamentale nu sunt respectate. Știm ce se întâmplă în anumite țări cu care avem acorduri de readmitere. la nivelul Uniunii sau la nivel bilateral. Colegul Keller a vorbit despre mai multe aspecte menționate de raportorul ONU se pune și problema informării în legătură cu procedurile, nevoia de a se oferi interpreți, dar și consiliere juridică. Sunt aspecte absolut fundamentale și cred că sper că cu toții împreună vom uh, reuși uh, să aducem uh, un minim de coerență aici, pentru că, așa cum ați spus, domnule raportor, e vorba de vieți umane. Și Lampedusa trebuie să fie um, trebuie să ne oblige să reacționăm pentru că este cea mai mare dramă din ultimii ani. Această dramă a avut loc la 600 de metri de coastă și anumiți oameni au ezitat să uh, ajute uh, persoanele în situații de dificultate. Uh, și deci nu au respectat uh, legislația italiană. Este insuportabil acest lucru și împreună cred că trebuie să îmbunătățim lucrurile și să influențăm, sper, poziția Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kirchhoff, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, îmi cer scuze că nu am fost de față la intervențiile anterioare. Parlamentul e foarte activ. Sunt multe evenimente în curs de desfășurare. Aș dori să vă atrag atenția că trebuie să avem grijă și să nu dăm dovadă de ipocrizie. Noi uh, și grupul meu suntem în favoarea unor inițiative precum cea de față, dar avem următoarea problemă. Suntem acuzați de o serie de state membre că Uniunea Europeană nu face suficient de mult. Dar după fiecare întâlnire a Consiliului unde Uniunea Europeană a venit cu propuneri pentru uh, dezvoltare, propuneri care vizează Frontex, dar și propuneri uh, de dezvoltare în Mediterană, multe state membre, îndeosebă cele care au frontiere la Mediterana, au ridicat diferite obiecții, au menționat diferite probleme care, după părerea mea, a împiedicat Uniunea Europeană să facă ce ar trebui să facă. Și cred că toți cei uh, din sală care prezintă cetățenii europeni suntem extrem de rușinați, extrem de îngrijorați de ce se întâmplă uh, la, uh, pe țărmul european. Sunt uh, extrem de indignat de cele întâmplate recent. Cred că e o pată pe reputația Uniunii o problemă de care trebuie să ne ocupăm cât se poate de repede, o problemă extrem de îngrijorătoare. Statele membre trebuie să decidă ce doresc uh, când vine vorba de salvarea de vieți omenești. În același timp însă trebuie ca Uniunea Europeană să vină cu o inițiativă mult mai uh, consistentă care să abordeze cauzele problemelor. Vorbim de cooperarea cu țările terțe pentru a um, convinge acești migranți să nu um, ia calea Mediteranei. Uh, Vorbeam, de pildă, în urmă cu câteva săptămâni că eram extrem de îngrijorați de situația din Libia și faptul că anumite regimuri despotice chiar trimiteau oamenii în larg, sperând că vor ajunge pe coasta Italiei sau uh, în Malta. E o adevărată rușine și eram îngrijorat că Uniunea Europeană nu făcuse suficient de mult pentru a exercita presiune asupra acestor uh, regimuri despotice. Uh, avem diferite acorduri cu aceste state, acorduri de finanțare, diferite scheme de sprijin. Nu le folosim. Haideți să le folosim. Haideți să abordăm cauzele problemei, dar și mai mult, haideți să uh, ne punem în ordine activitatea de monitorizare a uh, crimei organizate. Uh, acestor infractori nu le pasă ce se întâmplă cu oamenii nevinovați, dacă supraviețuiesc sau nu, atâta timp cât ei își primesc banii. Eu cred că este foarte important să facem mai multe, mult mai multe. Avem nevoie de un dialog coerent în ceea ce privește migrația, mobilitatea și în ceea ce privește securitatea front, eh, frontierelor europene și gestiunea acestor frontiere. Uh, M-am săturat să tot uh, aud vorbe din partea tuturor, uh, regrete, bineînțeles că tuturor ne pare rău, dar nu se vine cu propuneri concrete care să ne ajute să remediem această problemă. Dacă există blocaje la Consiliu sau dacă anumite state membre pun bet în roate, cred că este foarte important să atragem atenția asupra acestor lucruri. Mulțumesc, domnul Enciu! Domnule președinte, întrucât uh, toate lucrurile pe care doream și eu să le ridic au fost deja spuse, nu pot să confirm decât faptul că sunt de acord uh, cu tot ce s-a discutat aici. Singurul lucru care doresc să-l mai adaug este faptul că îi mulțumesc lui Carlos pentru raportul deosebit pe care ni l-a prezentat și eu sunt sigur, uh, cunoscându-l de atâta timp, că la finalul acestei lucrări va reuși să împace absolut toate grupurile politice, toți colegii și va produce un raport uh, foarte bun care va mulțumi pe toată lumea. Yes, uh, um, um, um, eu queria agradecer ao, ao Carlos Coelho pelo. Aș dori și eu să mulțumesc lui Carlos Coelho Um, pentru um, tot ceea ce a făcut, pentru propunerile lui foarte interesante, care îmbunătățesc propunerea comisiei. Sunt de acord cu tot ceea ce a spus colegul nostru și sunt de acord cu colegii care au spus că Parlamentul trebuie uh, să joace un rol de prim plan în această luptă. Nu mai este o problemă strict de imigrație este o problemă legată de cererile de azil și de refugiați. Mulți refugiați au ajuns în Europa pentru că Europa uh, oferă oportunități, dar am trăit și noi această criză și imigranții potențial au înțeles că și Europa trecea, trece printr-o criză, dar persoanele care ajung la Lampedusa sunt refugiați din războiul din Siria, din Somalia sau refugiați cărora nu li se respectă drepturile în Sudan, în Somalia și așa mai departe. Nu li se respectă drepturile fundamentale și trebuie să fim foarte exigenți în ceea ce privește revizuirea acestei directive. Trebuie să cerem ca țările care au legi ca Italia, care crimin... care care urmăresc în justiție sau care permit urmărirea în justiție a persoanelor care ar putea salva refugiați pe mare sunt țări care încalcă dreptul internațional. Nu putem permite urmărirea în justiție a celor care, prin omitere, uită să salveze persoane în pericol pe mare. Și aici mă gândesc și la agenții Frontexului. Aș dori să revin uh, pe scurt la ceea ce a spus domnul Kirchhoff. Și anume, aș dori să înțeleg care este sursa problemei. Aici nu e vorba de refugiați economici, e vorba de refugiați politici. Libia lui Calafi era altceva, altă situație. Gaddafi dorea să ne inunde cu refugiați economici și politici. Sunt de acord că e nevoie de alte politici, dar pentru că politicile actuale nu funcționează uh, cum ar trebui să funcționeze politicile de ajutor pentru dezvoltare nu funcționează suficient de bine. Să nu uităm ce se întâmplă în, Eritre în Eritrea, în Somalia și așa mai departe. Oamenii părăsesc această regiune a Africii și încearcă să se refugieze pe malurile Mării Mediterane și anumite țări se află pur și simplu în situație de faliment ca uh, Somalia, cunoașteți și cazul flagrant al Etiopiei. Am vorbit deja despre Libia. Eu sunt raportor permanent al Parlamentului în legătură cu Libia. Am fost recent acolo și știu că Mizorata, de unde a plecat embarcațiunea care s-a scufundat în largul Lampedusei este una din, unul dintre orașele cele mai sigure din Libia, unde uh, miliția e organizată și structura este bine organizată. Libia sau mai bine spus, misiunea politicii de securitate și apărare ar trebui să facă mai multe. Dacă nu există structuri de comandament în Libia, Uniunea Europeană a pierdut doi ani aici. Nu e unic. Italia, Itália também, e a França também. Domnule Kirchhoff, Italia și Franța au contribuit la această situație și anume că s-au pierdut doi ani de zile. Parlamentul a tot spus că trebuie să creeze structuri de securitate în Libia. Pentru a putea acționa eficient uh, în astfel de situații. Statele membre care încearcă să trimită experți în domeniul afacerilor interne și așa mai departe în Libia pentru a asigura funcționarea acestor forțe libiene, pentru că în momentul de față nu există forțe armate, există doar uh, gărzi revoluționare. Deci, abordarea noastră politică față de vecinii noștri trebuie să fie una consecventă. Nu trebuie uh, să uh, transmitem altora uh, slăbiciunile proprii noastre organizări. Acum, în legătură cu raportul Coelho, cred că Uh, trebuie să facem ceva în legătură cu acest punct uh, legat uh, de cei care refuză să, oferă, să ofere um, ajutor pe mare. Am auzit că este în pregătire un nou text legislativ privind azilul și în Portugalia există o structură care va începe să funcționeze pentru a ajuta persoanele care vor cere azil în Portugalia. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum dau cuvântul Comisiei și Consiliului pentru a răspunde observațiilor colegilor. Ați dorit să răspundeți? Nu doriți? Nu mai aveți nimic de spus? Atunci dau din nou cuvântul raportorului domnului Coelho. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru sprijinul lor larg. Doresc să spun uh, Francesca Keller că înțeleg ce a spus, dar într-un fel cred că înțelege și dânsa că putem uh, rezolva o parte din uh, probleme prin măsura pe care am sugerat-o. Um, nu putem neapărat să acționăm în uh, toate, uh, în afara apelor noastre teritoriale, dar aș dori ca Frontexul să respecte în totalitate drepturile omului. Despre asta e vorba în raportul meu. În fine, domnule președinte, aș dori să cer președinției să transmită următorul mesaj Consiliului. Un mesaj foarte clar. Nu mai fiți ipocriți. Dacă statele membre în Consiliu sunt cu adevărat îngrijorate de salvarea de vieți omenești, acum au posibilitatea să arate că nu spun doar vorbe, ci doresc să și acționeze. După părerea mea, dacă Consiliul cu adevărat dorește să salveze vieți, în această președinție încă are posibilitatea de a ajunge la un acord în primă lectură cu Parlamentul European să adopte acest pachet legislativ cât de repede, adică înainte de luna decembrie. Dacă Consiliul nu dorește să facă acest lucru, din câte înțeleg din declarații, declarațiile pe care le-am citit în presă în această săptămână, trebuie să spunem clar că membrii Consiliului mint când uh, spun când uh, își exprimă regretul în legătură cu tragediile care se întâmplă în fiecare zi în Marea Mediterană. Astăzi au posibilitatea de a arăta că vorbesc serios. Le cerem să ajungă la un acord cu noi înainte de sfârșitul lui decembrie. Mulțumesc! Foarte clar, s-a înțeles. Acum doresc să anunț termenul limită pentru depunerea amendamentelor, 29 octombrie, și vom discuta amendamentele la Comisia Libe pe 14 noiembrie. A înțeles toată lumea? Dacă suntem de acord, dacă ne permite, facem o, ne să facem o pauză de 10 minute pentru că ședința coordonatorilor este prevăzută pentru ora 12. Astfel, ceilalți coordonatori pot să ni se alăture și deci facem pauză 10 minute și apoi are loc ședința coordonatorilor cu ușile închise.